start, yeah? Hello everyone for our afternoon session. Bună ziua tuturor, bine ați venit la sesiunea de după masă. Următorul punct de pe de zi se referă la prezentarea programelor spațiale UE ca, pro- ca promotoare a politicilor acoperite de comisia noastră. Vreau să îi urez bun venit directorului general, domnul Pierre Delso, și domnului, Matias, și domnului director Matias Pecche, ambii de la Comisia Europeană. Eu răspundem și domnului Carlo Desdorides de la GSA, precum și domnului Pascal Claudel, Chief Operating Officer de la GNSS și răzbune venit și doamnei Marta Crevanis Brzostovska de la GSA. Prezentarea va acoperi toate aceste programe spațiale ca promotoare ale politicilor noastre, după cum am spus și la început. Vom aborda chestiunea din perspectiva priorităților noastre, ITRE. Avem un raport legislativ cu privire la CFM, din, pentru care raportul este domnul Salini. Programul spațial european Galileo, GNSS, Copernicus și mai departe, sprijină foarte multe activități și foarte multe servicii. Prin urmare, intră în sfera de interes a Comisiei ITRE din Parlamentul European. Acesta este motivul pentru care am hotărât să facem tot ce putem în așa fel încât să ajungem la un acord cu privire la programul spațial înainte de alegerile europene. Stimații noștri invitați ne vor ține o prezentare, după care vom avea oportunitatea de a avea un schimb de opinii cu ei. Fără altă întârziere, aș dori să-i dau cuvântul domnului Pierre Del Sovice, director general pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri de la DG Grow, care ne va vorbi despre spațiul european pentru industrie și memorie. Mulțumesc, doamnă președintă! Mulțumesc uh, pentru organizarea acestei întâlniri și pentru faptul că ne oferiți această oportunitate să discutăm despre, cu dumneavoastră despre politica spațială a Uniunii Europene ca promotor al politicilor de relevanță ITRE. Știu că Parlamentul actual și Parlamentul uh, anterior au fost foarte... Uh, ne-au sprijinit întotdeauna în eforturile noastre pentru spațiu. Și vom avea nevoie de sprijinul acesta și pe viitor. Pentru că, așa după cum ați spus și dumneavoastră, propunerea CFM încă nu a fost adoptată în mod formal, în întregime, și avem nevoie de colaborarea colegiuitorilor. Spațiul este un element extrem de important uh, un element fundamental pentru viața noastră, chiar dacă nu suntem complet conștienți de importanța spațiului cosmic. Când vorbesc cu oamenii și le explic că lucrez în politicile spațiale ale Uniunii Europene, oamenii pur și simplu nu înțeleg ce facem noi cu spațiul. Nu știu, efectiv, ce, este, ce presupune acest lucru, care sunt beneficiile economice pe care le aduce spațiul. Ei, bineînțeles, înțeleg cum funcționează spațiul, lansezi un satelit, costă foarte mult, lansezi o rachetă, nu știu ce, dar ei nu își dau seama că o foarte mare parte din viața lor este afectată de ceea ce se întâmplă în spațiul cosmic. Și de aceea mă bucură foarte mult că Parlamentul a preluat inițiativa de a organiza această întâlnire azi. În ceea ce mă privește, eu sunt uh, absolut dispus să continui discuția cu Parlamentul chiar și în afara cadrului de negociere CFM, în așa fel încât să vedem ce putem face împreună ca să ne asigurăm că spațiul este utilizat, este înțeles așa cum trebuie de către toți oamenii, drept o parte a vieții noastre tuturor. Este extrem de important. Un al doilea mesaj pe care vreau să vi-l transmit ar fi următorul. Trebuie să fim mândri de ceea ce am realizat până în prezent în sectorul spațial. În Europa, de multe ori, avem tendința de a ne concentra pe eșecurile, pe, lucrurile, pe eșecuri, pe lucrurile care nu funcționează bine. Dar haideți să vedem ce am realizat deja până în prezent în sectorul spațial. Este impresionant. Copernicus. Copernicus este un sistem de observare a Pământului care nu există nicăieri altundeva în lume. Copernicus furnizează foarte multe date cu privire la pământ, date utilizate de către foarte multe servicii extrem de importante, de exemplu, monitorizarea atmosferei, monitorizarea mărilor, serviciile de urgențe. Așadar, din acest punct de vedere, Copernicus este un instrument fără egal în lume, fără niciun echivalent în lume. Poate că vă gândiți că încerc să prezint în termeni foarte frumoși Europa, dar să nu uităm că SUA, când s-a confruntat cu diverse uragane în uh, trecut, de multe ori a cerut, um, în cazul Floridei, adică a cerut Europei să urmărească ce se întâmplă cu uraganele în zona Floridei. Apoi, cu Galileo ce se întâmplă? Știu că au avut loc anumite incidente. Am fost în această sală și am discutat despre incidente, dar mai fundamental, ce se întâmplă este că Galileo este un sistem aproape funcțional care furnizează rezultate de înaltă calitate, lucruri care nu ar fi putut fi realizate de către un singur stat membru. Copernicus, Galileo și EGNOS sunt exemple de ceea ce poate să facă Uniunea Europeană pentru cetățeni. Fără Uniunea Europeană, niciun stat membru pe cont propriu nu ar fi putut să facă aceste lucruri. Noi considerăm că trebuie să fim mai mândri de ceea ce am realizat, dar uh, să fim mândri nu înseamnă că trebuie să ne și culcăm pe ureche. Trebuie să ne uităm înspre viitor. De aceea, în acest context, discuțiile avute cu Parlamentul pe această temă sunt foarte importante. Trebuie să mergem în direcția cea bună. Un al treilea mesaj pentru dumneavoastră, și vă rog să nu vă faceți griji, nu am nu știu câte mesaje de transmis. Al treilea mesaj pentru dumneavoastră este următorul. Chiar dacă nu percepem întotdeauna același lucru, trebuie să aducem spațiul cu picioarele pe pământ. Spațiul trebuie să fie un instrument mult mai des utilizat decât până în prezent în diversele sectoare, pentru că din spațiu chiar putem obține anumite rezultate pe care nu le putem obține altundeva. Colegii mei vă vor da exemple concrete. Foarte pe scurt. Dacă vrem să vorbim despre agricultura în Africa, de exemplu. Să nu ne limităm de la Europa. Sunt anumite imagini din Copernicus care ar putea fi extrem de utile pentru oamenii de pe teren, în așa fel încât aceștia să știe exact ce pot face pentru a-și îmbunătăți practicile agricole. Galileo, de asemenea, este un instrument extrem de important și colegii mei vă vor spune mai multe despre acest lucru. Un lucru este sigur, Spațiul este deja parte din viața noastră de zi cu zi. Chiar dacă nu vă dați seama de acest lucru, nu știți care semnal se află în telefonul dumneavoastră mobil. Nu știți că atunci când extrageți bani de la bancomat, spațiul are un rol de jucat prin sistemele sale. Când vedeți agricultorii pe fermă, nu vă dați seama că utilizează tehnologie provenite din spațiu. Mai este un exemplu pe care îl dau, un exemplu adevărat. Uh, Într-o zi am închiriat uh, o mașină în SUA și mi-a dat un uh, aparat, nu în mașină, mi-a dat un mic aparat și m-am plâns puțin pentru că nu mi se părea că e un sistem foarte eficient. a venit un expert și mi-a spus următoarele. Știți, acesta este sistemul cel mai bun pe care îl avem. E mai bun decât cel care există în mașină, pentru că acesta funcționează cu un satelit. Și l-am întrebat celelalte cu ce funcționează și a spus că nu se știe. Acesta este o poveste reală. Sistemul cu satelit se percepe că iese mai bun. În ceea ce privește Copernicus, aș mai dori să vă spun un lucru. Cantitatea de imagini produse este foarte mare. Un număr impresionant de imagini. Copernicus este unul dintre cei mai mari producători de date din lume. Însă adevărata provocare pentru noi este să ne asigurăm că aceste date sunt utilizate așa cum dorim de către cetățeni, IMM-uri și companii. Așadar avem noi, Comisia, o datorie uh, și Comisia uh, și Parlamentul European are o datorie și Uniunea Europeană are o datorie să ne asigurăm că aceste cantități foarte mari de date sunt utilizate în, și sunt puse la dispoziția cetățenilor, imm și companiilor într-o manieră cât mai accesibilă. Am creat o platformă electronic, platforme electronice unde pot fi regăsite toate imaginile produse de Copernicus și metodele de a le prelucra. Într-o zi poate vă plictisiți, nu la Parlament, sigur, dar în viața de zi cu zi, plouă afară, e deprimant. Mergeți pe acest site și folosiți imaginile respective ca să puneți la punct o nouă aplicație, o nouă, nouă utilizare și mai departe. Important este să aducem spațiul mai aproape de noi și că aceste lucruri, aceste utilizări ale spațiului sunt cu adevărat um, utile. Un ultim punct pe care vreau să îl menționez este că e important să avem un singur instrument care să guverneze toate programele noastre spațiale. De ce e important acest lucru? Pentru că pe viitor trebuie să creăm mai multe sinergii. Să creăm mai multe sinergii între aplicațiile Copernicus și Galileo. Trebuie să combinăm toate aceste servicii, să ne asigurăm că pentru transport, pentru, moni- pentru uh, mediul digital, etc., toate aceste domenii, există informații care provin și de la Copernicus, imagini de la Copernicus și date de localizare care provin de la Galileo. Pe vi- în viitor, când vorbim despre internetul lucrurilor, toate aceste elemente vor fi foarte importante. Localizarea va fi foarte importantă și deci Galileo va fi foarte important. Concluzia pe care vreau să o tragem împreună este că spațiul contează cu adevărat. Nu este o cheltuială oarecare, este o investiție. Într-adevăr, când construiești un pod, va costa ceva bani, dar dacă acest pod le permite oamenilor să, trans- să călătorească mai ușor din punctul A în punctul B, atunci este o investiție. Așa trebuie să o vedem. Spațiul este o investiție. Și ca să fiu sincer cu dumneavoastră, adevărata întrebare nu este dacă vom avea nevoie de spațiu pe viitor. Vom avea nevoie de spațiu pe viitor. Adevărata întrebare este dacă ne dorim ca Europa să rămână un mare jucător în acest domeniu sau nu. Aceasta este întrebarea fundamentală. Să fim realiști, China investește foarte mult în domeniul spațial. Și există și noua abordare a spațiului din SUA, care se bazează pe fonduri private, fonduri private foarte mari care sunt uh, investite în sectorul spațial. Și nu cred că acești investitori privați o fac pentru că iubesc spațiul, ci pentru că știu care sunt potențiale beneficii ale serviciilor spațiale. Deci aceasta este întrebarea pentru noi toți, pentru europeni. Cum, uh, europeni, cum vom rămâne în cursă? De ce noi considerăm că acordul pe care l-am, la care am ajuns în regulamentul CFM este foarte important. Dar fondurile care vor fi alocate în cele din urmă acestor programe sunt și ele foarte importante. În concluzie, vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mi-ar plăcea foarte mult să continui acest dialog cu Parlamentul European, deoarece împreună suntem în aceeași luntre și vin ori de câte ori doriți să vin să vă ofer informații, dar este la atitudinea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule Delso. Acum aș dori să-i dau cuvântul domnului Carlos Des Dorides, director executiv al EGNSS, care ne va ține o prezentare generală cu privire la perspectiva acestei agenții pentru vis-a-vis -vis de spațiu, pentru firme, pentru piețe, pentru IMM-uri și mai departe. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte am să vă spun câteva cuvinte despre agenția EGNSS, cunoscută sub denumirea de GSA. Ne concentrăm pe trei lucruri. În primul rând, pe operațiuni și furnizare de servicii. În al doilea rând, pe securitate sau mai bună monitorizare a securității. Și în al treilea rând, pe dezvoltarea de pe piață. Ținând seama de subiectul nostru de azi, am să mă concentrez pe cea de-a treia axă pe care am menționat-o – Aș dori să vă explic puțin ce înseamnă piața pentru noi. Și am să vă dau câteva exemple concrete. Pentru început, EGNOS, care este precursorul Galileo. Nu este atât de bine cunoscut, dar cred că este totuși foarte important. Noi de la GSA pornim de la experiența EGNOS. Ce este EGNOS? Este un sistem de augmentare care îmbunătățește la ora actuală GPS-ul și care pe viitor va îmbunătăți Galileo, care este proiectat în mod special pentru aviația civilă. Acest serviciu a fost pus la dispoziția comunității de aviație civilă în aprilie 2011 și este interesant să vedem până unde am ajuns de atunci până în prezent. Vreau să vă spun pentru început că EGNOS a fost primul astfel de sistem în Europa. Și atunci întrebarea era cine va certifica acest sistem pentru aviația civilă. Nimeni, nu exista nimeni care să facă acest lucru. Sau mai era întrebarea cum să se împarte responsabilitatea între diversi actori Uh, furnizorii de servicii, aeroporturi, um, EGNOS ca furnizor de servicii. Cum să facem față progreselor tehnologice din uh, domeniul aeronauticii. Deci, noi la GSA, aceste lucruri le-am abordat. Am încercat să găsim răspunsuri concrete pot să vă spun că avem 26.000 de zboruri pe lună care utilizează EGNOS. Avem mai mult de 350 de aeroporturi echipate cu EGNOS. Avem mai mult de 50% din pistele de avioane din Europa care pentru procedura de aterizare sunt echipate cu EGNOS. GSA a jucat un rol crucial în diseminarea acestui sistem, în crearea de legături între diversi actori și uh, venirea cu propuneri concrete. Acum vorbesc despre aviația civilă, deoarece EGNOS a fost proiectat special pentru aviația civilă, dar aș putea să vă mai spun și că în prezent EGNOS este utilizat și în alte sectoare, de exemplu, în agricultura de precizie, în uh, topografie, în, în um, drumurile cu taxă, în um, domeniul maritim. În multe dintre aceste domenii, EGNOS devine un standard. Să revenim acum la Galileo. Galileo își va începe serviciile uh, și a început serviciile la sfârșitul lui 2016. Și aici GSE-ul a jucat un rol crucial pentru obținerea rezultatelor pe care le avem în prezent. În primul și în primul rând, prin, uh, printr-o analiză de piață foarte aprofundată, să înțelegem mai bine care sunt principalii actori din lanțul valoric. Ne-am abordat pe aceea pe care ne-am considerat drept uh, esențial pentru răspândirea pe piață a acestui sistem. De exemplu, adică furnizorii, producătorii de chipseturi. La ora actuală avem un miliard de receivere, de, aparat, de aparate vândute în întreaga lume. Și acest lucru se datorează tocmai hotărârii noastre de a lansa serviciul inițial la sfârșitul 2016 pe lângă toți acești producători. Am legat între ele nevoile tuturor acestor actori, producători. În prezent, avem, deci, toate aceste cifre foarte impresionante. Să ne uităm și la alte domenii, însă, de exemplu, mașinile, domeniul automoto. Aici există un interes crescând al producătorilor auto față de Galileo. Cu toții discută cu noi pentru a discuta despre noile caracteristici, noile aparate care vor fi incluse în mașini. Pot să vă mai dau foarte multe exemple. Iată cam aceasta este activitatea GSA în ceea ce privește răspândirea pe piață a acestor sisteme. Să vă spun și câteva cuvinte despre ce ne așteaptă pe viitor, mai ales în ceea ce privește noul regulament care va intra în vigoare peste puțin, peste aproximativ un an. Pentru GSA este un regulament foarte important deoarece va crește sfera de responsabilități a GSA. Trebuie să ne concentrăm pe faptul că regulamentul va intra în vigoare aproximativ în același timp, în acel moment, când va ajunge și Galileo la așa numită fază de, de operațiune de plină. Deci va fi complet desfășurat și toate serviciile vor putea să fie făcute disponibile lumii întregi. Trebuie să ne concentrăm pe aceste uh, puncte importante de reper păstrând dialogul cu părțile interesate, în așa fel încât toată lumea să fie pregătită, în așa fel încât furnizarea de servicii să decurgă cât mai lin. Apoi, în al doilea rând, nu trebuie să uităm nici de investițiile pe care trebuie să le facem în piață pentru o bună dezvoltare. Trebuie să schimbăm viteza și volumul investițiilor, în așa fel încât să se răspândească mai bine pe piață toate aceste produse. Este esențial tot ceea ce facem în acest domeniu. Avem mai multe idei, mai multe propuneri care credem că ne vor apropia din ce în ce mai mult de dezideratele noastre. Galileo cu rezultate foarte bune, nu doar pentru sectorul transporturilor, ci și pentru alte domenii. De exemplu, agricultura de precizie și celelalte pe care le-am menționat. Toate principalele tendințe în tehnologie se bazează într-o foarte, într foarte mare măsură pe uh, geolocalizare. Am să închei aici și vă stau la dispoziție pentru întrebări dacă aveți. Vă mulțumesc. Thank you very much. Uh, now, uh, Mr. Pascal Claudet, uh, CEO. Acum domnul Pascal Claudet, CEO la uh, GNSS, aveți cuvântul. Bună ziua tuturor, doamnă președinte, stimați eurodeputați, dragi colegi. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru această ocază și pentru oportunitatea de a promova uh, uh, oportunitățile oferite uh, de navigația prin satelite europeană. Uh, Uh, cum au spus și colegii mei, GSA este Agenția Operațională a Uniunii Europene care uh, trebuie să livreze servicii de navigație prin satelit, uh, adică EGNOS și Galileo. Pentru a livra aceste servicii, GSA este o infrastructură structurată pe un segment spațial și pe un segment la sol, infrastructură care se asociază upstream-ului. Segmentul spațial este compus din sateliți și din mijlocul lor de transport lansatarele. Segmentul de la Sol gestionează sistemul în ansamblu său, adică sateliții pe orbită și formațiile care urcă și coboară de la acest satelit. Acest segment este compus din centre de control și din antene. Galileo se bazează pe o infrastructură complexă prin faptul că trebuie sincronizat timpul la miliardima de secundă aproape pentru a putea livra servicii foarte precise în ceea ce privește poziționarea și timpul. Pe de altă parte, presupune gestionarea unei constelații de 22 de sateliți operaționali pe orbită. Actualmente sunt disponibile trei servicii uh, Galileo Open Services uh, pe care le primiți cu toții pe smartphone-uri uh, cu foarte mare precizie și apoi Search and Rescue, un serviciu care se permite să se localizeze uh, uh, semnalele emise de persoane aflate în dificultate. De la punerea în funcțiune a Galileo, uh, ordinea uh, mărimii uh, în ceea ce privește acțiunile de detectare a persoanelor aflate în dificultate a trecut de la o oră la 10 minute pentru o precizie de localizare pentru a oferi ajutor de 1 km în comparație cu 5 km înainte de Galileo CESA nu vizează doar uh, uh serviciile spațiale, ci și utilizatorii uh, guvernamentali sau civili. Uh, deci se orientează spre clienți. Dezvoltarea uh, pieței utilizatorilor este o mare uh, misiune a noastră. Noi ne axăm uh, pe folosirea semnalelor venite din spațiu pentru a răspunde la toate nevoile din toate segmentele de piață și asta prin soluții inovatoare. Aceste soluții inovatoare uh, presupun uh, uh, anumiți receptori care să stimuleze toată industria europeană, adică startup-urile, IMM-urile și industria clasică. De asemenea, și toate statele Uniunii Europene pot participa la dezvoltarea acestor soluții inovatoare pentru că nu e nevoie neapărat să există o competență în domeniul spațiului. Creșterea economică adusă de această, aceste sisteme de navigație prin satelit până la urmă este în beneficiu beneficiu tuturor uh, statelor. Aceste semnale venite din spațiu se găsesc astăzi în jurul unei revoluții tehnologice și reprezintă un catalizator esențial pentru economia uh, europeană. Este ceea ce numim noi downstream, uh, ceea ce plasează astăzi GSA în centrul uh, uh, conceptului de New Space Made in Europe, dincolo de sectorul spațial tradițional. În cazul acestui downstream, rolul GSA este de a facilita prin intermediul unor platforme uh, împărtășirea nevoilor uh, din întreg sectorul economic uh, economic, transport, agricultură, securitate civilă, bănci, energie, telecomunicații și așa mai departe, pentru dezvoltarea unor produse adaptate. Cu această abordare centrată pe utilizator, GSA dobândește o uh, cunoștințe solide legate de, de uh, nevoile pieței, ceea ce duce la propunerea de noi servicii. De altfel, în 2021-2022 prevenim ne, ne prevedem practic să oferim un serviciu de înaltă precizie uh, de ordin la 20 de centimetri pentru dezvoltarea vehiculelor autonome, de asemenea serviciu de uh, autentificare uh, pentru o mai mare integralitate și serviciu de timing și sincronizare pentru infrastructurile critice ale Uniunii Europene și ale statelor sale membre. Noi practic favorizăm soluțiile inovante, inovatoare pentru întreprinderi. Prin urmare, aceste aspecte, trebuie să recunoaștem, sunt esențiale pentru structura economică a uh, Europei. CSA este prezentă și pe plan regional ă, pentru că ă, dezvoltă anumite produse care să ia în calcul prioritățile fiecărui stat în parte. CSA poate să aduc așadar soluții inovatoare pentru toți acești uh, actori. Uh, practic, uh, contribuim foarte mult la tranziția înspre o mobilitate inteligentă și înspre o economie cu mai puține emisii de carbon. Încercăm prin aplicații precum Smart Cities să Uh, folosim așa cum trebuie uh, datele uh, din satelit pentru servicii mai eficace și mai econome, precum optimizarea energiei și transporturilor sau gestionarea deșeurilor. Practic, folosirea navigației prin satelit are un impact pozitiv asupra mediului, duce la optimizarea traiectoriei vehiculelor, la un impact pozitiv asupra mediului prin reducerea consumului de combustibili și așa mai departe. Întreprinderile europene, să nu uităm, reprezintă o, un sfert din piața mondială a downstream-ului spațial și uh, crea, s-au creat așadar 50.000 de locuri de muncă tocmai în downstream uh, și estimăm între 2017 și 2027 60 uh, de miliarde de euro uh, în bugetul european prin Galileo și EGNOS. În concluzie, pentru a putea uh, încheia, trebuie amintite sinergiile care trebuie să existe între Galileo, EGNOS, Copernicus și uh, uh, GovSatcom. Să nu uităm însă nici aportul adus de inteligența artificială cu gestionarea datelor spațiale, care astfel deschide niște oportunități imense cu soluții inovatoare și performante. Să nu uităm și că GSA este o agenție tânără, adică am plinit 15 ani recent. Uh, a, aș dori uh, în încheiere să mulțumesc Comisiei ITRE și doamne președinte pentru toată încrederea pe care uh, o manifestă față de GSA prin toate deciziile pe care le au. Mulțumesc foarte mult de atenție. Mulțumesc, doamne președinte, domnul Matias, pe ce? Are acum uh, cuvântul, care este director al programelor europene de navigație prin satelit. Uh, uh, lucrează la Directoratul General pentru Piață Internă, Industrie și Antreprenoriat, precum și IMM-uri. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor voi încerca să spun ceva în plus față de ceea ce s-a spus deja și să subliniez încă o dată dimensiunea strategică a programelor uh, spațiale, uh, subliniind și accentul pe care îl punem noi uh, prin GSA și prin comisie care lucrează îndeaproape asupra nevoilor utilizatorilor. Acestea Uh, practic reprezintă un factor care face diferența uh, pentru noi atunci când uh, lucrăm la aceste programe spațiale. Deci sper că această componentă să fie dezvoltată și pe viitor. De asemenea, trebuie să mai diferențiem un aspect important și anume varietatea serviciilor pe care noi o oferim. S-a menționat deja că avem servicii deschise, avem servicii publice de reglementare, adică servicii pentru actorii guvernamentali, un aspect foarte interesant, apoi serviciul de căutare și salvare, Search and Rescue, care a fost și el amintit. Pentru a spune ceva în plus la ceea ce s-a zis deja, aș dori să mă acces pe uh, rolul uh, comisiei. Ce facem uh, noi, lucrând îndeaproape cu GSA? Punem, practic, accentul pe rolul de promotor al programelor spațiale. Până la urmă, Uh, există această dimensiune spațială um, cu sateliți, uh, cu semnale, cu date care ne parvin de la Copernicus și noi trebuie să ne asigurăm că uh, folosim la maximum disponibilitatea acestor platforme. Adică trebuie să ne asigurăm și că există bani uh, din uh, buzunarul contribuabililor folosiți așa cum trebuie pentru întreținerea acestor uh, platforme, bani care trebuie să se transforme în profit. Când vorbim despre bani, trebuie să înțelegem și că dincolo de, de sumele importante oferite de legiuitori, uh, se poate mereu adresa următoarea întrebare. Oare Uniunea Europeană, care are un PIB mai uh, mare uh, decât Statele Unite, cheltuie mai puțin pe programele spațiale decât Statele Unite? dacă ne gândim puțin și la rolul comisarilor în diversele uh, activități, ei bine, trebuie spus că, uh, din nou, trebuie să fim conștient de faptul că spațiul este prezent în viața noastră de zi cu zi, în mult mai multe uh, moduri decât ne imaginăm. Adică știm cu toții că avem un serviciu de localizare pe telefonul mobil, însă tindem să uităm că uh, tocmai uh, munca acestei, uh, uh, tot, tocmai activitatea acestei rețele ține de rețele de telefon mobil ține de datele prin satelit de satelit, pentru că nu, dacă nu le-am avea, nu am putea avea nici măcar rețele mobile de comunicații. Nu vorbesc doar despre serviciile de localizare, ci pur și simplu de ceea ce fac operatorii uh, de telefonie mobile pe care noi ne bazăm atât de mult. La scară globală avem niște cifre, avem cifrele și pentru Europa și înțelegem că depinde foarte mult uh, de uh, disponibilitatea semnalului GNSS. Uh, mult din PIB-ul nostru depinde într-o manieră sau alta de disponibilitatea uh, navigației prin uh, satelit și a semnalelor care îi sunt asociate. Comisia poate ajuta, poate lucra în raport cu GSA în trei moduri. Mai întâi putem să luăm acțiuni de reglementare, să luăm măsuri de reglementare atunci când acestea se impun din motive de securitate mai ales. Putem să venim cu un cadru special pentru nevoile pieței. De asemenea, ne ocupăm și cu standardizarea, mai ales acolo unde standardele uh, asigură o mai bună preluare a datelor de către piață și apoi uh, uh, ne asigurăm că antreprenorii și întreprinderile pot folosi uh, aceste semnale și datele pe care le oferă. În ceea ce privește dimensiunea de reglementare, ne interesează aspectele care țin de securitate. Un exemplu, infrastructurile critice. Știm după cum s-a spus deja, că ne bazăm pe uh, multe infrastructuri de uh, critice în care sincronizarea semnalelor GNSS uh, joacă un uh, rol. De exemplu, rețelele uh, de telecomunicații, rețelele uh, uh, electrice, uh, uh, sistemele bancare și financiare și așa mai departe. În acest moment toate aceste funcții depind doar de uh, disponibilitatea uh, GPS-ului. Adică infrastructurile noastre critice depind doar de disponibilitatea semnalului GPS. Întrebarea pe care o putem adresa este următoarea. Vom continua uh, astfel sau uh, vom face ceva pentru a schimba această situație? Un alt exemplu concret. Uh, tahograful uh, inteligent sau digital. Și aici am intervenit noi prin acțiuni. Uh, ni se cere prin regulamentul care a fost adoptat acum vreo 2-3 ani ca de, de la 1 iunie 2019, deci de anul acesta, uh, să uh, echipăm, uh, practic, uh, cu tahografe compatibile cu Galileo toate camioanele și vehiculele grele. Ca de obicei, noi promovăm o abordare uh, inclusivă. Ne dorim ca uh, Galileo să fie printre serviciile GNSS incorporate, însă nu facem totul în baza uh, un, vreunei exclusivități. Uh, Apoi, un alt exemplu legat de securitate, foarte actual de altfel, uh, este uh, de inițiativa E112 uh, adoptată de Comisie printr-o inițiativă anul trecut în decembrie. Semnal la telefon în caz de urgențe transmise la 112 vor fi preluate Uh, și apoi transmise unui semnal de urgentă. Practic, uh, transmitem uh, modelul telefonului electronic e-call de la bordul mașinilor care funcționează foarte bine în domeniul siguranței rutiere, înspre telefoanele mobile și prin acest cadru permitem practic telefonelor mobile să transmită apeluri de urgență, evident în cazul de urgență, și apoi se poate identifica uh, ușor uh, localizarea persoanei uh, aflate în dificultate. Pot să vă dau uh, deci, aceste exemple concrete pentru activitatea de reglementare pe care am derulat-o în trecut și care este încă în curs. Apoi un alt aspect uh, care trebuie menționat, standardizarea. Prin standardizare avem ocazia de a ne asigura că Galileo și EGNOS uh, vor fi la fel cât se poate de relevante pentru uh, piețe. Adică infrastructurile pe care noi le-am gândit uh, vor aduce cât se poate de multe beneficii pe teren. Și asta se realizează parțial prin standardizare de natură foarte tehnică. Uh, activitățile de standardizare în formule adecvate, așadar pentru a ne asigura că atunci când vorbim despre siguranță sau siguranța aviației, uh, uh, EGNOS este prezent și va fi folosit prin standardele oferite de către uh, organismele de uh, asigurare a standardelor. Același lucru este valabil pentru transportul rutier și mai precis pentru vehiculele autonome. Există activități în curs în ceea ce privește organismele de standardizare în care activăm împreună cu uh, autoritățile de reglementare pentru a ne asigura că în ceea ce privește uh, chestiunea uh, foarte actuală a automobililor uh, independente, EGNOS va face parte din uh, uh standarde. Apoi internetul lucrurilor, un Uh, alt aspect uh, interesant și aici standardele trebuie să includă EGNOS și Galileo. Foarte important pentru noi este că și în acest domeniu se desfășoară foarte multe activități. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim foarte mult. Acum aș dori să dau cuvântul doamnei uh, Marta Crivanis Brostovska, care se ocupă cu cercetare downstream Uh, este um, director al Downstream Research and Development in Market Development și coordonator H 2020. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o plăcere să mă arăt și eu acestei discuții astăzi. Vă mulțumesc pentru această ocazie. Intervenția mea de astăzi se va axa pe uh, Uh, preluarea pieții uh, la nivel de uh, EGNSS. Mă voi referi și la informații deja amintite. Nu e ușor să fii ultimul vorbitor, însă mă voi strădui. Pot să încep cu o veste bună. Acum câteva săptămâni am ajuns la un rezultat extraordinar. cifră care încă sporește. Sunt din ce în ce mai mulți utilizator în fiecare zi pentru că EGNSS permite uh, folosirea anumitor servicii sau aplicații. Tehnologia EGNSS este adoptată larg pe diverse segmente de piață pentru că uh, uh, permite folosirea anumitor date. După cum am spus, deja uh, există peste 600 de proceduri bazate uh, pe EGNOS în peste 330 de aeroporturi în Europa. Uh, 82% din noile tractoare care se vând în uh, Europa uh, au această funcție uh, GNSS. Cum s-a menționat deja, introduc cerea uh, regulamentelor e-call și uh, a regulamentului care vizează tahografele inteligente a uh, dat niște stimulente pentru piață. Prin urmare, uh, sunt deja multe uh, uh, aplicații pentru uh, EGNOS și uh, Galileo. E clar că imediat putem face uh, uh, un calcul al beneficiilor pe care aceste programe le aduc uh, uh în Europa. S-au uh, evitat 80.000 de întârzieri ale zborurilor datorită uh, EGNOS. De asemenea, piața downstream generează 50.000 de uh, locuri de muncă uh, în Europa, datorită îmbunătățirilor uh, aduse deficiența transporturilor, 3,5 uh, miliarde de litri de uh, combustibil și 15 uh, milioane de tone de dioxid de carbon au fost economisite. Beneficiile sunt deci vizibile și foarte importante pentru cetățenii europeni. Aceste cifre sunt doar câteva exemple ale celor pe care le putem obține printr-o abordare integrată în ceea ce privește um, preluarea sistemului GNSS de către piață. La uh, EGNSS uh, lucrăm cu toate sectoarele de piață, transporturi, uh, uh, agricultură, uh, supraveghere, uh, timing și sincronizare și așa mai departe. În toate aceste segmente de piață lucrăm la toate nivelurile uh, lanțului de uh, valoare. Încercăm deci să influențăm piața prin uh, aplicații, uh, uh prin uh, Uh, acțiuni uh, întreprinse cu furnizori de servicii și așa mai departe. Noi ne bazăm acțiunea pe trei piloni. Mai întâi avem nevoie de cunoștințe legate de piață și de tehnologie, iar aici uh, utilizatorii se află în centru. Discutăm cu actori interesați, organizăm ateliere, consultări, oferim anchete de satisfacție și aici pot să vă dau un exemplu un proiect pe care l-am lansat numit uh, Rămâneți aproape de statele membre, uh, care a presupus o discuție cu majoritatea statelor uh, europene pentru a înțelege nevoile lor, pentru a le putea sprijini în ceea ce privește adoptarea IGNSS. Am discutat și cu entități la nivel uh, regional uh, și uh, le ajutăm să înțeleagă oportunitățile de cercetare și dezvoltare, pentru că e nevoie de asta pentru a avea succes în preluarea sistemului EGNSS de către piață strângem informații practic de la actorii interesați, după care punem totul la un loc prin rapoarte legate de piață și tehnologie. În curând, noul raport de piață va fi publicat, îl publicăm în mod regulat, iar noua versiune uh, va fi disponibilă în câteva zile pe site-ul EGNSS. E o sursă foarte bună de informații în legătură cu piața EGNSS. Having... În continuare, trebuie să înțelegem și partea de cerere. Colaborăm cu Comisia pentru a le oferi sprijin tehnic în ce privește formularea regulamentelor, Comunicăm cu actori implicați, ajutându-i să creeze foile de parcurs pentru adoptarea EGNSS. Acum, familiarizați cu piața, cu piața, am cer scuze, cu tehnologia, cu cererea, noi creăm oferta, investim. Pentru că vrem să avem produse fabricate în Uniunea Europeană. La ora actuală, Orizont 2020 este principalul nostru instrument pentru a sprijini dezvoltarea aplicațiilor EGNSS, cât și a programului de dezvoltare care se concentrează pe dezvoltarea receptoarelor și chipseturilor. Am reușit să facem progrese considerabile în ceea ce privește adoptarea Sistemul global de navigație prin satelit european, programul uh, pentru 2020 e în continuare în curs de desfășurare și vrem să putem folosi această metodologie verificată în ce privește adoptarea EGNSS și în alte domenii precum Copernicus, GovSatcom. Deja cum s-a amintit, există multe sinergii între aceste programe și considerăm că ele ar trebui valorificate mai bine. Prin intermediul acestei abordări integrate putem uh, crește competitivitatea și putem ajuta companiile în efortul lor de a exporta, putem de asemenea sprijini actualizarea pieței. În ceea ce privește sectorul spațial în aval uh, și pentru ca acesta să devină și mai competitiv, ar trebui să se lanseze noi inițiative care să se concentreze pe crearea unei piețe domestice pentru Galileo, Autoritățile publice ar trebui să fie implicate mai mult în ce privește adoptarea EGNSS și, nu în ultimul rând, ar trebui să venim în ajutorul um, IMM-urilor și întreprinderilor startup care generează multă inovare. La ora actuală suntem 18 persoane care lucrează uh, pe absorpția pieței a EGNSS dar uh, în ziua de mâine, având în vedere aceste noi inițiative și noi instrumente, trebuie să creștem și trebuie să avem la dispoziție noi instrumente. Obiectivul nostru este ca Galileo să devină liderul uh, între toate celelalte proiecte. Vrem uh, să investim într-o tehnologie care să facă o diferență. În cele din urmă vrem să ducem la creșterea cotei de piață a EGNSS, la ora actuală 25%, vrem ca aceasta să crească la cel puțin 30%, tocmai ca în alte sectoare de tehnologii înalte. Ne bucurăm că putem discuta cu dumneavoastră, că putem dezbate și suntem aici de asemenea pentru a vă asculta părerile. Mulțumesc! Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru prezentările dumneavoastră. Acum Aș dori să rog uh, colegii noștri din Parlament să ia cuvântul. Începem cu domnul Salini. Dumnealui a fost raportor ITRE pentru programul spațial. Vă rog, domnule Salini. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt deosebit de mulțumit în ce privește progresul uh, înregistrat cu programul spațial european. Calitate de raportor, cred că abordarea noastră în cadrul negocierilor e una foarte bună. Și acum, uh, aș putea spune de asemenea cu un caracter uh, clar, pe termen lung, în același timp, avem ambiții înalte și sper să putem păstra acest nivel de ambiție și în cadrul negocierilor pentru buget. Poate trecând peste turbulențele etapei finale a negocierilor noastre, domnul Desu știe foarte bine la ce mă refer. Cred că rezultatul este unul uh, satisfăcător, deosebit de mulțumitor. Astăzi vreau să revin uh, nu vreau să revin la guvernanță și la buget, ci vreau să mă concentrez pe un alt aspect, și anume, sunt impresionat de numărul considerabil de IMM-uri care participă la această provocare. Vorbim de absorpția în aval. Vă mulțumesc foarte mult pentru această explicație și suntem pe poziție fruntașă în amonte, dar trebuie să ne gândim cum putem face progrese cu noua Comisie Europeană în uh, aval. Știm uh, cum stau lucrurile cu impactul uh, la nivel industrial, știm care sunt datele pentru, de pildă, economia cu emisii scăzute de carbon, pentru mobilitatea inteligentă, economia digitală, minunate. Trebuie însă să înțelegem cum uh, putem face progrese, pentru că nu e îndeajuns. Avem un potențial enorm de aplicații care folosesc uh, gratis, avem un număr enorm de aplicații care folosesc gratis tehnologia noastră și trebuie să ne gândim cum putem uh, schimba lucrurile și putem uh, îmbunătăți impactul pe care îl are această minunată tehnologie. Și cum putem influența nu doar relația dintre diferitele agenții, ci și prin intermediul bugetului cum putem influența abordarea, mizând de pildă pe interacțiunea dintre diferitele competențe ale comisiei, nu doar competența la nivelul politicii industriale, dar mai ales aici. Aceasta e întrebarea mea. Cred că este principala noastră provocare din acest mandat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Salini. Acum aș dori să dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Zoriniu. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte am să iau cuvântul în limba portugheză și îmi închipui că veți avea nevoie de interpretare pentru a mă înțelege. Înainte de toate, vroiam să vă mulțumesc pentru informațiile clare și pertinente prezentate în timpul întâlnirii. Acum, trebuie să completăm acest cadru legislativ pentru că acesta să se transforme în realitate și pentru ca toate aceste vești bune și toate aceste ambiții care ni s-au comunicat să se traducă în practică. Știu că munca realizată în mandatul anterior a fost uh, una aprofundată, temeinică, după cum spuneau invitații noștri, și ne apropiem de ultima sută de metri. E adevărat însă că au rămas o serie de aspecte încă nefinalizate, precum finanțarea, relația cu țările terțe, și un subiect pe care deocamdată nu putem să-l abordăm, pentru că deocamdată nu cunoaștem variabila Brexitului, nu știm cum se va concretiza. Aș vrea totuși să prezint o serie de idei referite la cum am putea finaliza această ultimă etapă. În primul rând, finanțarea. Finanțarea pe care o propune Comisia Europeană e oare de ajuns pentru ca acest nivel de ambiție să fie susținut? Cum putem uh, dezvolta parteneriate cu guverne și utilizatori finali care să ne permită ca aceste programe să fie mult mai competitive, să fie mult mai solide la nivel financiar și să ne permită să concurăm cu alte state. Cred că ar trebui să facem uh, tot efortul posibil pentru ca acest program să fie mult mai solid la nivel financiar. În al doilea rând, după cum s-a spus deja, e foarte important pentru dezvoltarea acestei uh, acestui program verde cu emisii scăzute, orașele inteligente, de pildă, a fost un exemplu amintit. Eu cred că ar fi important să valorificăm mai mult această parte, să insistăm mai mult asupra ei, pentru ca cetățenii să înțeleagă caracterul sustenabil al acestor proiecte. Ar fi bine să Într-adevăr, există o legătură între aceste programe spațiale și sectorul uh, apărării, de pildă, dar pentru cetățenii poate e mult mai greu să înțeleagă legătura pe care o au aceste programe special, spațiale cu îmbunătățiri în nivelul lor de trai, îmbunătățiri în viața lor de zi cu zi. Așa că aș vrea să știu dacă vă veți, comunica, vă veți modifica politica de comunicare la acest capitol. În continuare, relația cu țările terțe. Mă gândesc aici la programul Digital Europe, Europa Digitală. Acolo era prevăzut un articol referitor la codul de etică și anume trebuia să se dea informații referitor la relațiile noastre cu țările terțe. Bineînțeles, există consecințe importante la nivel strategic și geopolitic din această privință. Eu aș vrea să știu cum ar putea fi introdus acest cod de etică în relația pe care o avem cu țările terțe. Domnul uh, Grunder, vă mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de raportor, uh, pe acest subiect am câteva întrebări punctuale pentru invitații noștri. În primul rând, pentru domnul Delso, americanii au adoptat în urmă cu destul de mult timp uh, un sistem care se numește Buy American Act, cumpără produse americane, facilități așadar pentru achizițiile directe realizate de guvernul american. Nu credeți că oare ar fi bine ca astăzi, pentru a apăra domeniul spațial, că să avem și venituri, nu doar cheltuieli, nu credeți oare că ar fi rezonabil să promovăm un Buy European Act, adică un proiect legislativ de a cumpăra produse europene? Pentru domnul Clodel, vreau să știu dacă în ce privește resursele bugetare și umane, dispuneți astăzi de capacități suficiente pentru a face față sarcinilor actuale și viitoare. Din câte am înțeles, uh, GNS are cam 200 de angajați, de salariați permanenți. Acum, având în vedere că pe viitor veți avea răspunderi uh, frumușele, dispuneți uh, de resursele care să vă permită să le înfruntați în continuare. Eu vreau să spun că țin considerabil la GSA, sunt deosebit de atașat de autoritatea de supraveghere și țin de asemenea la bună înțelegere între toți actorii implicați. Comisia coordonează totul, Agenția Spațială Europeană se ocupă de cercetare și dezvoltare și GSA se ocupă de exploatarea totală și exclusivă a diferitelor sisteme. Cred că funcționează foarte bine și că ne va permite să progresăm uh, comparat cu situația actuală. Domnule de Dorides, nu prea am înțeles foarte bine propunerea dumneavoastră când vorbeați de EGNOS. Am înțeles că spuneați că GSA se va ocupa de evoluția sistemului. Ori pentru mine, în regulamentul spațial, în forma sa actuală, evoluția sistemului îi revine Agenției Spațiale Europene. Da, poate că în calitate de exploatant există o interacțiune, mi se pare util, dar acum există un cadru uh, în lipsa, îmi cer scuze, în lipsa unui cadru care să precizeze clar cine ce face, ar fi bine să existe o bază de încredere, pentru că vom reuși doar dacă actorii dau dovadă de solidaritate pentru a promova interesele Europei în spațiu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Toșanovski! Mulțumesc foarte mult! În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru o prezență atât de reprezentativă aici la comisia noastră. Ne bucurăm și ne onorați cu prezența dumneavoastră. Am câteva întrebări pentru fiecare invitat, în primul rând pentru domnul Delso. În uh, scrisoarea sa de misiune, doamna Guler, ar trebui să înființeze o nouă direcție generală pentru spațiu, împreună cu competențe pentru securitate. Această relație spațiu-securitate a fost problematică de la bun început pentru Galileo. Eu personal n-am avut nicio problemă, dar m-ar interesa totuși cum ar trebui să funcționeze această nouă direcție generală. În continuare, în Parlamentul nostru și la comisia noastră apare mereu următoarea întrebare. Împreună cu domnul Salini am încercat să majorăm numărul posturilor cu 18, poate vom reuși să obținem această majorare la trilog. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Vreau să-i mulțumesc domnului Clodel. Îmi cer scuze, domnul Dorides, pentru că acest program uh, acum este plin de viață, este realmente esența cercetării spațiale în Europa. Așa că, sincer, jos pălăria în fața dumnealui. Este o perioadă crucială pentru că am trecut de perioada în care vom spune, spuneam că Galileo va intra la un moment dat, uh, va începe să funcționeze pentru că Galileo deja există. Unde credeți că se vor înregistra progrese încotro ne îndreptăm. Galileo e un proiect de amploare, a primit multă finanțare pentru că tocmai am constatat potențialul pe care îl are, dar cred că a venit vremea să trecem la pasul următor și aș vrea să știu, după părerea dumneavoastră, care ar fi acest următor pas, pentru că dumneavoastră ați fost acolo, știți uh, și aveți această viziune. Domnule Claudel, în primul rând aș vrea să-mi exprim acordul cu dumneavoastră. Da, Proiectul um, Upstream Downstream Avala Monte e unul foarte ambițios. Ce putem face pentru a implica universitățile și centrele de cercetare? Cum putem uh, profita mai bine de pe urma tuturor întreprinderilor de tip startup create pe lângă universități? Poate să profităm de pe urma programului Orizont, pentru că acesta creează cadrul favorabil pentru înființarea de noi întreprinderi. Ar trebui să explorăm această posibilitate și sunt de acord cu ce spunea domnul Del Sol la început. Cred că suferim în continuare de faptul că oamenii iau Galileo de-a gata. Mă duc în vizite la universități, toată lumea își ia mână telefonul. Toți văd că au Galileo pe telefon, dar nu pot să-și dea seama în ce diferă Galileo de GPS ar putea să fie un bun exemplu, dar poate că ar fi cazul totuși să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă că au Galileo instalat în telefon și în ce diferă acesta de GPS. Nici nu vrem acum uh, să-i uh, plictisim pe oameni, nu vrem să le trimitem uh, un mesaj cum că ei, vedeți, aveți Galileo instalat în telefon, dar trebuie să-i ajutăm să înțeleagă că Galileo există. Mulțumesc, domnul Volper. Îmi cer scuze, dragi colegi, însă suntem un pic în întârziere, așa că V-aș ruga să fiți la obiect. Vă rog, domnul Dopa. Mulțumesc doamnelor, domnilor și doamnă, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, pentru că ne-ați prezentat progresele înregistrate în ce privește programul spațial. Aveți dreptate, ați spus acest lucru și o parte din colegii mei de asemenea. Spațiul este uh, un proiect foarte important, dar în același timp e foarte greu să comunicăm cetățenilor uh, interesul din spatele dezvoltării unui asemenea program. E adevărat că Galileo, prin aplicațiile sale și prin uh, folosirea sa, începe să răspundă la această întrebare. Dar cred că mai există o altă miză care ne va ajuta să răspundem la această întrebare, și anume urgența de caracter ecologic. Vorbeați ori de programul Copernicus. Întrebarea pe care aș dori să vă adresez este următoarea. Aveți impresia că finanțarea acordată acestui program e de ajuns, mai ales având în vedere obiectivele legate de mediu și alte programe care ne permit să ne îmbunătățim cunoștințele referitoare la starea planetei sunt prevăzute. A doua întrebare, pentru a nu pierde timpul, sunt uh, de acord cu întrebarea adresată adinaori de colegul meu referitor la cooperarea între, pe de-o parte, Comisia Europeană, pe de altă parte, agenția pe care o reprezentați și, în al treilea rând, Agenția Spațială Europeană. Într-adevăr, cred că pentru a putea răspunde la provocările cu care ne confruntăm, ar trebui să putem uh, răspunde, să putem asigura o bună distribuire a sarcinilor pentru a evita suprapunerile și pentru a nu pierde finanțare. Ne puteți uh, preciza cum uh, vă închipuiți distribuirea sarcinilor între aceste agenții. Vă mulțumesc. Thank you very much. So this completes the round. Mulțumesc. Cu acestea s-au încheiat uh, întrebările din partea raportelor din umbră. Mai am trei persoane care doresc să ia cuvântul. Aș dori să vă rog să vă limitați intervențiile la câte un minut, să spunem, domnul Kelly. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și vorbitorilor pentru toate prezentările lor. Am uh, fost la o întâlnire pe tema Brexit toată dimineața și a fost foarte uh, frumos să vin aici de la o situație foarte negativă, unde încercăm să limităm uh, efectele negative, de la o situație lose-lose în care toată lumea are de pierdut, să vin deci la uh, Galileo la spațiu, unde toată lumea încearcă să maximizeze potențialul, unde lucrurile stau mai bine. Îmi place brandul Made in Europe. Poate că ar trebui să insistăm mai mult pe el. Ar fi ceva diferit de Brexit în orice caz. S-a vorbit despre mașinile automatizate și așa mai departe. Cum considerați că se va dezvolta acest sector în termeni practici, um, efectiv pe drumurile și șoselele europene în următorii ani? De asemenea, încă un aspect. În țara mea este important deficitul de internet pe bandă largă. Am auzit aici spunându-se că sateliții ar putea fi mai utile în acest sens pentru desfășurarea de capacitate de internet pe viitor. Poate că cheltuim mult prea mulți bani pe fibra optică în Irlanda, când de fapt mai poate că sateliții ar fi mai ieftini. Cam atât deocamdată, m-aș ruga să fiu succint. Mulțumesc, domnule Kelly. Urmează domnul Pexa. Și aș dori să-mi cer scuze. Am să vă părăsesc puțin și colegul meu, Cristian Eller, se va ocupa de prezidiu. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentările foarte interesante. Mă bucură veștile acestea foarte bune. Mai bine să auzim vești bune aici la Parlament decât vești rele. Am câteva întrebări tehnice. Spectrul electromagnetic este o resursă destul de limitată, deoarece trebuie să ne asigurăm cu toții că dispozitivele noastre care transmit unde nu interferează unele cu celelalte. Deci îmi pot închipui că această resursă este esențială pentru dezvoltarea pe viitor a tehnologiilor spațiale. Cred că dumneavoastră sunteți cei care știți cel mai bine dacă la ora actuală ne lipsește din această resursă pentru dezvoltarea viitoare, în așa fel încât am putea ajunge în situația în care ne este restricționată dezvoltarea spațială. Și m-am gândit să vă întreb pe dumneavoastră cum să lucrăm cu acest aspect. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Tennant. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mă refer în mod specific la Galileo drept parte din politica europeană de spațiu. Regatul Unit a contribuit, dacă nu mă înșel, 1,2 miliarde de lire la acest proiect și a sprijinit uh, capacită- creșterea capacităților aici. Pentru mine este o sumă de- foarte mare, foarte semnificativă, reprezintă 20% din finanțarea Galileo. Regatul Unit se află într-o anumită situație cu negocierile respinse din noiembrie 2018 și eu cred că contribuția respectivă ar trebui să ne fie returnată. Există progrese pe acest front? Oh, and now you're going to answer that in five minutes? No, no, not five, but... Acum aveți uh, vreo 5 minute uh, ca să răspundeți, nu chiar 5, să nu fim prea stricți, dar vă rog să fiți cuprinzători. Uh, Domnul Delso, voi încerca să răspund la câteva dintre întrebări, bineînțeles nu la toate, pentru că este o listă foarte lungă și colegii mei mă vor completa. În ceea ce privește regulamentul privind spațiul, cred că am ajuns la un bun compromis între cele trei instituții, chiar dacă în ultimul moment s-au uh, întâlnit, uh, s-au um, constatat anumite piedici. Important este să avem finanțarea adecvată. Dacă nu avem finanțarea adecvată, atunci nu va funcționa deloc. Dacă nu avem banii care ne trebuie, atunci nu vom putea să furnizăm rezultatele scontate. Finanțarea este esențială. În al doilea rând, guvernanța și relația cu ESA și GSA. Cum a spus și dumneavoastră, eu cred că ceea ce avem, avem acum în regulament este un bun compromis în ceea ce privește clarificarea rolurilor diverselor organisme. Avem nevoie de toate trei. Și un element fundamental pentru mine este că ar trebui să nu ne mai luptăm între noi. Trebuie să înțelegem că dacă nu lucrăm împreună cu toții, ESA, GSA și Comisia Europeană, atunci nu vom reuși să facem față concurenței din restul lumii. Da, e nevoie să avem o metodă adecvată de definirea relației între cele trei instituții. Cred că compromisul actual este bun, trebuie pur și simplu să-l punem în practică. Foarte pe scurt, de asemenea, în ceea ce privește Copernicus. Cineva a spus, oare avem suficienți bani pentru Copernicus? Copernicus este un jucător foarte important. Poate că ați citit, de exemplu, că iulie a fost cea mai caldă lună din, din uh, întreaga lume, în întreaga lume. Iulie anul curent, iar aceste informații vine de la datele Copernicus. Fără Copernicus, nimeni nu ar putea să monitorizeze acest gen de date. De exemplu, dacă analizăm polu poluarea, cu Copernicus în viitor dorim să ne concentrăm mai mult pe acest domeniu. Și atunci întrebarea la care revenim, avem suficienți bani pentru Copernic? Copernicus, sperăm că primim suficienți bani pentru Copernicus, dar un element esențial de luat în considerare pentru Copernicus, ca să revenim la întrebările dumneavoastră, este următoarea. Copernicus este finanțat de Uniunea Europeană, dar și de către ESA, de către statele membre în Agenția Spațială Europeană, pentru că și aceste state participă la finanțarea anumitor elemente din Copernicus. Este un bun element, este un bun exemplu, îmi cer scuze, al, situa- al unei situații în care lucrăm împreună și avem astfel mai multe resurse pentru un program extrem de important, Copernicus. Să trecem la altă întrebare. Domnule Saline, aveți perfectă dreptate. Întrebarea aceasta cu aplicațiile downstream este foarte importantă. Trebuie să explicăm beneficiile uh, spațiului, dar avem nevoie ca și celelalte sectoare să înțeleagă care sunt aceste beneficii. Iar aceste lucruri nu sunt neapărat foarte evidente. Comisia dumneavoastră se află într-o poziție foarte bună, deoarece foarte mulți, foarte mulți actori din industrie au nevoie să înțeleagă și dumneavoastră aveți un rol foarte important de jucat aici, în a clarifica rolul spațiului față de actorii din industrie. Deci este clar că avem nevoie să facem mai multe lucruri, pentru că spațiul este fundamental pentru aplicațiile pe piață pentru industrie, pentru sfera digitală și să ne gândim și la beneficiile sociale și de cele de mediu le-am menționat deja. De exemplu, căutarea și salvarea. Faptul că putem localiza o barcă pierdută pe mare mult mai rapid și cu mult mai multe precizie prin Galileo este un element esențial. Apropo, mâine avem o, o demonstrație, dacă ne permite vremea, cu privire la utilizarea Galileo pentru a găsi pe cineva foarte rapid pierdut pe mare. Puteți vedea această demonstrație pe Twitter sau în alte locuri unde este streaming. În mod foarte clar, mesajul acesta este greu de perceput de către diversi actori. Din acest punct de vedere, industria spațială are nevoie să arunce o privire în afara propriului sector, pentru că industria spațială are tendința de a se concentra doar pe sine însăși, nu și să iasă din uh, acest spațiu confortabil. Când discutăm despre New Space, programul din SUA, care este principala diferență? Acolo sunt oameni care investesc în uh, New Space și ei văd ce se întâmplă în alte sectoare. Ei nu se concentrează doar pe sectorul spațial, ci ei importă metode din alte sectoare. Poate că asta este ceva ce ar trebui să facem și noi în Europa, la care să ne perfecționăm și noi. Trebuie să atragem bani privați, investiții private în sectorul spațial. Nu avem suficiente investiții private în sectorul spațial. Va fi în continuare nevoie de bani publici, să fie clar, dar va fi nevoie și de bani privați. Spațiul are un potențial de creștere imens în Europa. Deci avem nevoie de investiții private. Nu am uh, răspuns la toate întrebările. În încheiere, însă, aș dori să mă refer la Echivalentul european al uh, legii uh, americane Buy American este o cerere mai veche, știți cu toții, și este o chestiune pe care am dezbătut-o uh, ori de câte ori am discutat despre achiziții publice, despre IMM-uri, chiar și în afara sectorului spațial. Și este adevărat că este ceva ce nu s-a propus niciodată și nu a fost acceptat niciodată în Europa, deoarece noi, în general noi, nu mă refer la mine însă, noi credem că dacă uh, suntem mai deschiși, suntem mai concurențiali, mai competitivi. Trebuie să fiu uh, transparent și deschis cu dumneavoastră, nu trebuie să vă ascund nimic. Dacă vorbim despre Galileo, fiindcă există și o dimensiune de securitate aici, practic, nu putem lucra decât cu companii bazate în Europa. Noi nu putem avea încredere într-un stat terț, într-un actor într-un stat terț să colaboreze la Galileo. Deci noi avem efectiv o lege să, cum, să se cumpere doar produse europene, cum este Buy American Act. Dar în practică, așa stau lucrurile. Nu este, bineînțeles, echivalentul realității din SUA. Colegii mei vor completa răspunsurile pe scurt. Îmi cer scuze. Vă mulțumesc. Pe scurt, Întrebarea domnului Salini cu privire la felul în care putem uh, utiliza cât mai eficient potențialul IMM-urilor bineînțeles, este ceva ce trebuie să analizăm îndeaproape. Din punctul de vedere al GSA, noi avem câteva propuneri foarte concrete. Orizont Europa nu este suficient. Considerăm că trebuie să lansăm și alte proiecte. Pe primul, noi îl denumim proiectul catalizator. Este un proiect care aduce mult mai aproape de piață anumite produse din acest sector. Orizont 2020 în prezent și Orizont Europa în viitor se află în etapele incipiente. Avem nevoie de un sistem prin care produsele să fie, mai, să fie aduse mai aproape de piață. Un alt uh, lucru pe care îl putem face este să încurajăm uh, investițiile de capital în sectorul spațial. Există o creștere foarte interesantă, însă din câte am auzit și de la Banca Europeană de Investiții, de exemplu, este un domeniu pe care trebuie să analizăm mai, îndep- îndeaproape și GSA poate să vină cu competențele necesare pentru a ajuta acest sector din punct de vedere financiar. De asemenea, trebuie să se dezvolte piața și aici mmo urile ar putea juca un rol important. O parte a pieței foarte importantă este sectorul public. Sectorul public ar fi uh, un client foarte interesant pentru GNSS este ceva asupra căruia trebuie să ne aplicăm. O altă întrebare se referea la EGNOS. Îmi cer scuze dacă nu am, m-am exprimat foarte clar. Uh, GSA, în mod clar, nu joacă niciun rol în dezvoltarea sistemului. Acest rol este jucat de ESA alături de industrie. GSA, în ceea ce privește EGNOS, se concentrează doar pe operațiuni și furnizarea de servicii. Atât. La fel și pentru Galileo. O altă întrebare se referea la ce a spus domnul Toșenovski. Ce ne așteaptă pe viitor? Am spus și mai devreme că peste 18 luni vom fi în etapa de operațiuni complete ale Galileo. În, următoarea, în următorul cadru financiar trebuie să ne concentrăm și pe continuitatea serviciilor. Este esențial de la punctul respectiv, când Galileo este pe deplin operațional, trebuie să garantăm performanțele acestui sistem și furnizarea continuă a serviciilor. De asemenea, trebuie să ne concentrăm și pe dezvoltarea pieței. Am mai menționat acest lucru, avem nevoie de instrumente specifice, avem nevoie de un volum uh, diferit de investiții și, în practică, aici avem nevoie de capacitatea de a utilizăm mai multe tehnologii. GNSS nu va reuși singur. Prin fuziunea diverselor tehnologii vom avea rezultate. De exemplu, mașinile automatizate ale viitorului vor fi ceva care fuzionează, în care se fuzionează diverse tehnologii. Și experții de la GNSS trebuie să gândească în afara mediului lor obișnuit și să se apropie cumva de aceste alte domenii. A mai fost o întrebare cu privire la taxele rutiere. La ora actuală avem aproximativ 60% din drumuri, ă, taxele rutiere din Europa bazate pe GNSS și aici EGNOS și Galileo se află într-o poziție foarte bună. 50-60% din aceste taxe rutiere sunt uh, făcute posibile de EGNOS și Galileo. Există posibilitatea de a desfința practic uh, toate porțile fizice de pe drumuri și să se utilizeze doar sateliții pentru a determina taxele. Din ce mai multe componente ale mașinilor aduc la oaltă uh, multe dintre aceste trăsături. În viitor poate că vom avea un singur chipset pentru GNSS care funcționează în mai multe scopuri. Unul dintre aceste scopuri este pentru a de- se determina taxele rutiere. Astfel se va uh, reduce costul per unitate pentru mașină. Mă opresc aici, nu știu dacă mai este timp pentru alte răspunsuri de la colegii noștri. Președintele. Comisia aceasta are talentul de a fi foarte nepoliticoasă, dar am depășit complet uh, calendarul, calendarul, orarul nostru. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Vă urmărim de aproape ce faceți. Comisia noastră a fost întotdeauna în favoarea politicilor spațiale și pentru finanțarea acestor politici. Vă rog să ne iertați, dar Curtea de Conturi așteaptă și trebuie să încheiem această sesiune acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru colegi. Dacă v a mai rămas uh, întrebări, Colegii noștri pot să răspundă la ele în scris, adică invitații noștri pot să răspundă în scris. Stimați colegi, dacă vă întrebați ce caut eu aici, nu am un job nou, sunt pur și simplu aici deoarece doamna președintă nu mai poate să fie aici deocamdată și dacă nu este ea, trebuie să fie un vicepreședinte, dacă nu este un vicepreședinte, trebuie să fie un conator, dacă nu e un conator, este un membru, dacă nu este un membru, trebuie să stingem becurile. Please have a seat, you get So now we jump to the next topic of the agenda. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Ne face mare plăcere să fie alături de noi Curtea de Conturi. Sunteți întotdeauna bineveniți, deoarece adesea ne oferiți uh, niște instrumente foarte bune, foarte precise, foarte ascuțite pentru a ne îndeplini rolul de supraveghere. Mi s-a spus că astăzi doamna Iliana Ivanova ne va prezenta un raport special cu privire la energia oleană și solară pentru generarea de electricitate. Membrii mai vechi știu că și dumneia a fost membra Parlamentului European și acum ea este decanul Camerei cu numărul 2 din Curtea de Conturi, care este responsabilă pentru investițiile pentru coeziune, creștere și incluziune. Fără alte întârzieri, vă dau cuvântul doamna Ivanova. Mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna este o plăcere să mă reîntorc în Parlament, mai ales în Comisia ITRE. Nu avem prea multe ocazii să ne prezentăm rapoartele, însă astăzi este o ocazie bună. Deja am fost aici să discutăm chestiuni uh, legate de uh, Um, revizuirea energetică și uh, climă, internet de pandă largă, dezafectare nucleară și mai departe. Dacă îmi permiteți, pot să spun câteva cuvinte despre proiectele în curs, uh, care în curând vor fi publicate. Proiecte care s-ar putea să intereseze această comisie. De exemplu, inițiativa Comisiei de Digitalizare a Industriei Europene, adică proiectul Industrie 4.0. În curând va fi publicat acest proiect, apoi uh, uh, etichete energetice uh, europene, dezafectare nucleară și așa mai departe. Însă, Subiectul zilei este acest raport, cum spunea și dumneavoastră, domnule președinte, legat de energia eoliană și solară în acest caz, uh, trebuie spus că uh, membrul uh, raportor este cel care trebuie să prezinte acest raport. Însul a părăsit Curtea de Conturi pentru că i-a expirat mandatul. Prin urmare, voi face eu acest lucru. Dacă îmi permiteți, Uh, ca introducere în ceea ce privește generarea de energie eoliană și solară. În Europa subiectul este unul foarte interesant. Uh, vorbim despre o creștere de 400% și de 8000% uh, între 2005 și 2017. Este vorba despre generarea de energie eoliană și solară. Între 2007 și 2020 Uniunea Europeană a oferit aproximativ 8,8 miliarde de euro pentru proiecte de energie regenerabilă prin fondul European European de Dezvoltare Regională și prin Fondul de Coeziune, inclusiv 972 um, de milioane de euro pentru energie eoliană și 2,9 miliarde de euro pentru energie solară. Deci uh, aceste scheme au oferit uh, uh, prime, prețuri garantate de vânzare și așa mai departe. Certificatele pentru perioada 2001-2007, um, e bine, Comisia a propus aproximativ um, 8 miliarde de euro pentru uh, acest domeniu. Deci banii sunt mulți și pe noi ne interesează practic să evaluăm eficiența, uh, efic eficacitatea și uh, uh modul în care acești bani sunt cheltuiți. Pentru perioada 2000 de până în 2030 s-au abandonat obiective naționale și s-a adoptat uh, un obiectiv global uh, european. Noi încercăm să evaluăm progresele făcute de statele membre și de Uniunea Europeană în ansamblul său în ceea ce privește aceste obiective de energie regenerabilă pentru a vedea dacă sprijinul financiar uh, uh, pentru energia solară și eoliană a fost uh, cheltuit eficient. Dacă îmi permiteți, dau cuvântul colegei mele, Cristula Latapulu, care s-a ocupat de acest domeniu. Stimați membri ai uh, Comisiei ITRE, doamne și domnilor, în iunie anul trecut am publicat un raport în legătură cu un subiect foarte interesant uh, și anume electricitate um, obținută prin uh, um, surse eoliene și solare. Eu uh, m-am ocupat de acest uh, aspect. Uh, alături de mine este directorul care a susținut activitatea de auditare. Astăzi vom pre- prezenta uh, ceea ce am observat, care sunt concluziile raportului nostru și la sfârșit vom avea ocazia să răspundem și la întrebările dumneavoastră. Temeiul juridic din spatele auditului nostru a fost practic directiva din 2008, cunoscută ca uh, REP 1. Uh, am uh, analizat și um, uh, directiva reformată din 2019 care se leagă de pachetul cu privire la energie curată. În ceea ce privește acest, acest domeniu, până în 2017 cota de energie regenerabilă s-a dublat de la 15 la 31%. Asta datorită unui, uh, unei sporiri a volumului de electricitate care ne-a parvenit pe cale eoliană cu 400% și din uh, partea uh, energiei uh, solare de 8000% în aceeași perioadă. Uh, pe acest slide, pe graficul din dreapta, puteți vedea evoluția mixului de energie regenerabilă în cele 28 de state membre. Pe partea stângă puteți vedea, practic, istoric electricitatea uh, Uh, în ceea ce privește cererea a rămas la același nivel. Trebuie de asemenea să subliniem că din 2015 aceste două tehnologii, solară și eoliană, împreună uh, au uh, trecut de producția anuală de hidroelectricitate care în mod adițional a rămas la același nivel. Motivele pentru această situație sunt următoarele. Mai întâi, declinul costului tehnologiei pentru ambele sectoare și apoi uh, stimulentele oferite de statele membre uh, care au fost uh, principalul subiect al raportului nostru. Scăderea costurilor de producere a energiei solare și eoliene sunt, este ilustrată prin indicatorul numit Level Uh, levelized cost of electricity, uh, uh, cost of electricity, adică costul nivelat al electricității. Ne interesează costul de a produce electricitate prin tehnologii regenerabile sau neregenerabile. Cu gri aveți practic costul de producere a electricității folosind combustibili fosili. Apoi putem înțelege că pentru energia eoliană, costurile au fost similare cu uh, uh, cele pentru producerea energiei din combustibili fosili. Însă în ultimii șapte ani costurile au scăzut semnificativ. S-a ajuns uh, în cadrul uh, energiei solare la costuri uh, similare pentru că costul panourilor solare a scăzut. Așadar, există dovezi că energia solară și eoliană sunt uh, forme ieftine de producere a energiei, adică, în anumite cazuri, electricitatea generată costă mai puțin decât uh, uh, energia obținută prin folosirea de combustibili fosili ajungem la uh, observații, concluzii și recomandări. Și începem cu prima observație din cele șase, care vizează progresul făcut în ceea ce privește cota de energie din surse regenerabile uh, din uh, pachetul final de consum energetic. În 2017, uh, 75% din cei 20% care au fost obiectiv pentru 2020 uh, fuseseră obținuți. Uh, în 2005, uh, procentul era de 9,1%. Uh, 11 din 28 de state membre deja și-au atins uh, uh obiectivele. Acestea au fost uh, stabilite prin RED1. Aceste state sunt Bulgaria, Cehia, uh, Danemarca, Estonia, Croația, Italia, Lituania, Ungaria, România, Finlanda și Suedia. Însă, nu toate din celelalte 70, 17 state membre vor reuși să-și atingă uh, obiectivele. Cu risc redus le regăsim uh, pe următoare, Grecia, Letonia și Austria. Asta înseamnă așadar că trebuie să continue să pună în aplicare măsuri care să vizeze energia regenerabilă în ritmul actual. Cu risc moderat uh, regăsim Belgia, Germania, Spania, Cipru, Malta, Portugalia, Slovenia și Slovacia, aceste state ar trebui să-și uh, sporească cota într-o, într-un ritm mai rapid decât cel anterior, iar la risc grav întâlnim Olanda, Franța, Irlanda, Regatul Unit, Luxemburg și Polonia. Aceste state um, nu pot să mai acopere până în 2020 uh, piesele lipsă cele care și-au atins deja obiectivul și uh, sunt socotite împreună cu cele cu risc redus, că asta înseamnă că jumătate din statele Uniunii Europene și-au atins uh, uh, obiectivele de parcurs pentru a atinge ținta pentru 2020. Practic, uh, aceste state vor putea să compenseze pentru cele care n-au reușit să își atingă obiectivele și atunci ajungem la uh, atingerea obiectivului general de 20%. Însă celelalte state trebuie să facă progrese, să aloce noi uh, fonduri pentru uh, investiții, uh, trebuie să investească în noi rețele și interconectori și aici ajungem la cea de-a doua observație a noastră. Aceasta vizează RED 1, aspectele pozitive și neajunsurile. Directiva a stabilit niște obiective obligatorii pentru 2020 la nivelul european și la nivelul statelor membre și o traiectorie minimă indicativă pentru fiecare stat membru în parte. Cu alte cuvinte, obligă statele membre să definească o strategie din 2010 până în 2020, uh, pentru că statele trebuiau să-și definească traiectorii și să pună în aplicare măsuri pentru a-și atinge uh, obiectivele, țintele. Însă le-am dat seama că uh, termenele limită stabilite de directivă pentru pentru birourile de audit, pentru că acestea să raporteze date pentru Eurostat, sunt prea lungi pentru ca decidenții politici să poată să ia anumite măsuri hotărătoare. În practică asta înseamnă că lucrurile vor fi clare doar în primăvara 2022. De atunci vom înțelege dacă statele și-au atins uh, obiectivul pentru 2020. De asemenea, RED 1 restricționează mandatul Comisiei la monitorizarea um, acestei traiectorii indicative, astfel încât Comisia nu poate interveni dacă un stat uh, membru nu atinge atinge uh, obiective și nu respectă această traiectorie. Putem conchide că, da, Red 1 a jucat un rol important, uh, însă cadrul juridic nu oferă uh, o raportare la timp pentru um, comise niciun mandat pentru a remedia situația acolo unde traiectoria statelor nu este atinsă. Recomandarea noastră este să se îmbunătățească momentul la care uh, parvin uh, uh, datele acestea comisiei și apoi uh, să se reducă termenele limită, practic, de la 11 la 9 luni. Termenele de raportare. Cea mai importantă parte a raportului nostru vizează folosirea uh, energiei eoliene și solare în statele membre. Noi am examinat uh, politica de energie regenerabile și rezultatele lor pentru aceste capitole în Germania, Grecia, Spania și Polonia. Uh, din moment ce au început să funcționeze stat, schemele acestea naționale pentru a stimula uh, energia regenerabilă, uh, energia uh, eoliană a putut uh, trece printr-o perioadă de creștere uh, uh, constantă, cu excepția Spaniei, unde această tendință a stagnat. Din 2008-2010, uh, producerea de energie solară a uh, crescut în aceste state, cu excepția Greciei, uh, când această tendință s-a oprit în 2013. În Portugalia, energia solară nu a contribuit aproape cu nimic, în Polonia, mă scuzați, nu a contribuit cu nimic la generarea de energie regenerabilă. Însă, reducerea costurilor tehnologiei și sprijinul inițial oferit a dus ca investițiile în aceste domenii să fie foarte profitabile și a dus uh, la o supra-stimulare uh, uh, a investițiilor. Au existat trei proiecte în Grecia, unul în Germania, patru în Spania, proiecte care au dat foarte multe rezultate. Sprijinul oferit a fost acoperit fie de consumator, cum s-a întâmplat în Germania, fie de către contribuabil prin bugetul național, cum s-a întâmplat în Grecia și Spania. Așadar, nivelul ridicat al sprijinului, prețul ridicat la energie a contribuit la un deficit public uh, mare. Când statele membre au început să reducă nivelul de sprijin, uh, rata de creștere a rata de creștere a uh, folosirii energiei regenerabile uh, a fost afectată. Ne-am dat seama că creșterea ponderii energiei regenerabile este împiedicată de uh, opțiuni insuficiente. Asta înseamnă că în perioada 2006-2016 s-au alocat noi capacități uh, pentru aceste tipuri de uh, energie. Statele membre și-au definit însă prin legislație anumite bareme, mai ales uh, prin participarea cetățenilor ca și consumatori sau prin intermediul organizațiilor sau comunităților energetice. În cel din urmă ne-am dat seama că statele membre au folosit prea puțin mecanismele de cooperare, nu prea vor să coopereze unele cu celelalte în ce privește energia. Asta înseamnă că piața energiei este destul de fragmentată. Și am conchis că acțiunile corective legislative introduse de statele membre pentru a asigura că se reduce povara pe consumatori pe bugete naționale uh, a redus uh, încrederea investitorilor și a contribuit la o uh, reducere a activității pe această piață. Acțiunile europene, precum licitațiile sau participarea cetățenească, pot contribui la sporirea capacităților panourilor solare și a energiei eoliene și pot acoperi o parte dintre investițiile necesare pentru a atinge obiectivele pentru 2030. Recomandăm așadar așadar Comisiei să se asigure că există suficiente opțiuni pentru a spori capacitatea, de, capacitatea capitolelor regenerabile pentru energie. patra observație vizează uh, regulile de planificare spațială și procedurile administrative îndelungate. Uh, în ceea ce privește restricțiile de planificare spațială, e bine, am dat seama că sunt uh, regiuni care au stabilit o distanță minimă permisă pentru a uh, folosi um, noi instalații um, sau turbine. Și asta înseamnă că uneori distanța era de 2 km. În Germania, impactul măsurii a fost să se reducă suprafa- suprafețele de teren care pot uh, fi folosite pentru acest tip de energie la 0,3% în loc de zona estimată inițial de 2-3%. Cu această măsură în Polonia, uh, terenurile eligibile pentru investiții s-au redus la 0,1% din uh, teritoriul național în loc de zona inițial gândită de 2 0,6%. În ceea ce privește procedurile administrative îndelungate, statele membre au stabilit niște limite maxime de timp pentru a strânge toate licențele și permisele necesare pentru a putea produce uh, energie de acest uh, tip. Însă, uh, termenele limite nu au fost atinse în Grecia și Spania. În ambele state poate dura până la șapte ani să pui în aplicare un proiect de energie solară, câtă vreme uh, proiectul trebuia finalizat în cinci. Am conchis așadar că um, regulile restrictive de planificare spațială uh, pentru aceste noi instalații și procedurile administrative îndelungate complică mediul de afaceri, mai ales pentru proiectele eoliene. Așadar, recomandăm simplificarea procedurilor și crearea de uh, crearea unui mediu mai favorabil pentru încurajarea investițiilor. În ceea ce privește cea de-a cincea observație, e bine, aceasta vizează rețelele. Investițiile în rețele au fost destul de întârziate în cele patru state membre pe care le-am vizitat, mai ales în Germania. Mai puțin de 10% din uh, uh, planificata uh, extinderea rețelelor pe teritoriul țării fusese finalizată până în 2017. Um, această rețea subdezvoltată din Germania duce la fluxuri întrerupte de energie um, astfel încât uh, uh rețeaua germană nu poate face față la transferurile de energie uh, aflată în exces. Practic, se, în, în Grecia, uh, în Peloponez și în uh, Spania, în Andaluzia, nu pot fi instalate noi facilități din cauza rețelei care este limitată. Așadar, pentru a Uh, ajunge la obiectivul pentru 2030 de 32% și 55% din energie generată, uh, e nevoie de uh, eforturi suplimentare. E clar că rețeaua deja este supraîncărcată. Să treci de la 31 la 55% e clar că presupune investiții am conchis că uh, întârzierile în ceea ce privește uh, dezvoltarea rețelelor, inclusiv uh, a infrastructurii de interconectare, a împiedicat dezvoltarea energiei regenerabile și dezvoltarea sinergiilor între statele membre. În mare, credem că statele membre ar trebui să rezolve aceste lipsuri la capitolul rețele și să insiste în a susține uh, activități legate de uh, atenuarea uh, efectelor schimbării climatice prin dezvoltarea rețelelor și a interconectorilor. Cea de-a șase observație vizează directiva reformată și cadrul de reglementare pentru uh, pachetul energie curată. În comparație cu RED 1, Cadrul uh, revizuit de reglementare susține încă și mai mult extinderea energiei regenerabile. Practic, solicită îmbunătățire în modul în care este gândită uh, uh, schema de sprijin. De asemenea, susține uh, autoconsumul și uh, comunitățile autonome energetic. De asemenea, încurajează uh, stabilirea unor instrumente financiare și, de asemenea, uh, uh, regulamentul cu privire guver la, la guvernanță extinde de mandatul Comisiei cu privire la monitorizare. Însă există în continuare niște deficiențe importante. Uh, în 2016, Comisia a spus că obiectivele naționale ale RED 1 uh, sunt cele mai importante pentru a uh, stimula politica de energie regenerabilă și investiții în statele membre. RED 2 a înlocuit obiectivele obligatorii naționale cu o, o țintă europeană obligatorie de cel puțin 32%. Asta creează practic riscul ca statele membre să fie uh, uh, încă și mai departe unele de celelalte în ceea ce privește rezultatele uh, obținute. De asemenea, deficiențele uh, legate de raportare la timp nu sunt uh, rezolvate. În cel din urmă, directiva trebuie să fie transpusă în legislația uh, națională. Am observat că pentru toate statele membre examinate, directiva anterioară s-a transpus cu întârzieri, iar în cazul Poloniei, cu întârziere mai mare de patru ani. În concluziile noastre, recunoaștem faptul că RED2 și regulamentul cu privire la guvernanță introduc măsuri care pot să contribuie la uh, un mai bun mediu pentru investiții, însă lipsa obiectivelor naționale împreună cu eșecul de a rezolva uh, neajunsurile legate de raportarea la timp pun în pericol uh, uh, realizarea noi uh, ținte europene uh, pentru 2030. Trebuie așadar să se îmbunătățească uh, monitorizarea pentru a atenua uh, absența obiectivelor naționale obligatorii. Și ajungem astfel la finele prezentării noastre. Uh, vă mulțumesc pentru atenție, iar acum aveți dumneavoastră cuvântul. So, oh, thank you very much. I'm looking around. Mulțumesc foarte mult. Privesc în sală, nu există coordonatori. Am doar o scurtă întrebare referitoare la metodologie. La descoperirea cu numărul 5 vorbeați de distanța între așezări. Era vorba de descoperirea numărul 5, îmi cer scuze. Eh, numărul 4, îmi cer scuze. E vorba de um, o lege pentru conservarea națională, dacă aceasta este, merge dincolo de schemele naționale când vine vorba de distanța pentru așeza, față de o așezare umană. Mă întreb dacă nu a putut denatura metodologia și descoperirile de la punctul 4. Pentru că, prin definiție, distanța la care se află instalații de acest fel sunt definite în jumătate din cazuri uh, de distanța față de așezările omenești, de distanța față de uh, păsările în perioada reproducătoare. E un eșec al metodologiei și cu ce consecințe? Sau pur și simplu mă înșel eu? Haideți să dăm uh, cuvântul colegilor, am o listă lungă, începând cu doamna Cutaia. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc de asemenea invitatelor pentru studiul dumnealor și prezența lor astăzi aici. Aș vrea, vreau să mă concentrez pe una din recomandările din prezentarea dumneavoastră. În ceea ce privește nevoia de a simplifica procedurile administrative pentru generarea de energie electrică din surse regenerabile. Pentru investitorii privați, printre altele, există două niveluri de risc în ceea ce privește interacțiunea cu administrația publică. În primul rând, e vorba de riscul um, de a activa în țara unde se dezvoltă respectivul proiect și, în al doilea rând, riscul pe care îl prezintă birocrația unui anumit stat. Riscul din uh, perioada de dezvoltare a proiectului poate presupune până 10% din costul total pentru investitor care e nevoit să navigheze printr-o administrație publică complexă, incluzând printre altele o nevoie de a găsi terenul adecvat pentru proiect, dacă vrem să ne asigurăm că statele își ating obiectivul fixat, gândindu-ne mai ales la obiectivele pentru 2030, cred că ar trebui să simplificăm etapa de dezvoltare a unui proiect și ar trebui să investim mai mult. Anumiți uh, dezvoltatori de proiecte cred că administrația ar trebui să fie cea care se ocupă de perioada de dezvoltare, ducând uh, la o etapă de achiziții publice din partea autorităților, lucru care ar stimula investițiile și ar îmbunătăți cooperarea între sectorul public și privat prin parteneriate. Acest lucru înseamnă nu doar crearea de locuri de muncă și generarea de venituri în multe state membre, ci și a liniști cetățenii când vine vorba de impactul de mediu al, asemenea, al unor asemenea proiecte. După părerea dumneavoastră, credeți că Uniunea Europeană ar trebui să promoveze mai multe parteneriate public-privat? Credeți că administrațiile publice ar trebui să își asume răspunderea pentru faza inițială a unui proiect? Și dacă da, simplificarea proiect, proceselor administrative ar putea să ajute Uniunea Europeană în a-și atinge obiectivele? Ce am putea face, după părerea dumneavoastră, la nivelul Uniunii în această privință? Mulțumesc! Mă bucur că ați terminat cu semnul întrebării. Urmează domnul Rope. Vă mulțumesc foarte mult, spune domnul Rope. Cred că sunt uh, subiecte foarte importante în discuția asta și aș vrea să le mulțumesc invitatelor noastre pentru prezentare, pentru prezentarea studiului, constatăm că există deosebiri între statele membre în ceea ce privește producția de energie electrică. Știm cu toții însă că energia regenerabilă este energia viitorului pentru că poate fi produsă cu costuri zero. Trebuie doar să punem la dispoziție infrastructura necesară pentru producția acesteia. Vedem de asemenea că noile tehnologii permit producția de energie electrică în toate statele europene. De ce deosebiri. De deci ce există deosebiri între statele membre când vine vorba de producție? Din cauza sistemelor naționale de producție, regulamentelor și normelor existente la nivel național, de ce anumite state produc 20% din uh, volumul total din surse regenerabile și altele aproape deloc. Poate că există o lipsă de stimulente. O altă întrebare. Cred că publicul dorește progrese, dorește să vadă progrese suplimentare la capitolul energiei eoliene și solare. Vedem însă, constatăm că în anumite state membre, precum uh, țara mea, Lituania, care după studiul dumneavoastră se descurcă bine, nu face însă destul pentru a produce mai mult. Uh, țări precum țara mea nu achiziționează energia electrică produsă din surse regenerabile din altă parte. Micii producători, practic, în acest fel sunt nevoiți să facă cadou energia produsă țării. Ar putea să fie acesta un obstacol în calea producerii și generării de energie electrică și care ar putea să fie soluția. Mulțumesc! Dragi colegi, am o listă de 6-7 persoane care au mai rămas să ia cuvântul. Trebuie să încheiem uh, la și 45-50 și pentru a putea primi un răspuns uh, cât de cât uh, pertinent, voi fi ne- sunt nevoit să reduc timpul de intervenție. Nu are sens să adresăm 20 de întrebări invitatelor noastre și după aceea ele să fie nevoite să răspundă în doar 5 minute. Urmează acum domnul Mulder. Sorry, my name is Grundler. Îmi cer scuze, numele meu este Grundler. Nu contează. Am să adresez întrebarea mea în franceză. Sectorul eolian este indispensabil, ați uh, punctat toate eforturile necesare, toate eforturile făcute. Aș vrea să știu dacă vârfurile de producție corespund um, și uh, vârfurilor de consum a energiilor regenerabile pentru că energia regenerabilă nu poate fi stocată deocamdată. Mă întreb dacă ați analizat în studiul dumneavoastră cum completează statele membre lipsa energiei din surse regenerabile, prin ce energie fosilă, gaz, ciclu mixt, dacă nu ar exista o posibilitate la nivel european de a insista asupra producției de hidrogen decarbonizat, care ne-ar permite o modalitate, ne-ar oferi o modalitate de stocare pentru acele ore, acele intervale orare, când există riscul unei uh, pene de curent. Domnul Fulsang. Mulțumesc foarte mult, am să fiu succint. Am să încerc să fiu succint. Ultima recomandare se referă la traducerea obiectivului de 32% la nivelul Uniunii în obiective specifice de țară. Un lucru evident, dar uh, important, uh, trebuie să se facă cât se poate de repede pentru obiectivele 2030. Aș vrea să vă rog dacă ați putea detalia recomandările făcute la capitolul uh, date statistice. Mă miră că există o întârziere de 2 ani, dacă am înțeles bine din prezentarea dumneavoastră. Ce poate fi considerat ca fiind realist? Ce obiective ne putem fixa în ce privește statisticile? Putem avea statistici în timp real? Care este, după părerea dumneavoastră, un nivel realist de ambiție? Mulțumesc pentru disciplina de care s-a dovadă. Domnul Flego. Eh, hvala vam puno. Vă mulțumesc pentru aceste prezentări. Este important să scoatem în evidență aici faptul că suntem cu toții în favoarea surselor alternative de energie, cu toții promovăm energia solară, energia eoliană, însă trebuie să ne gândim la un lucru fundamental și anume competitivitatea. Întrebarea mea e următoare. Fac statele membre de ajuns când vine vorba de competitivitatea economiei? Investesc suficient la acest capitol pentru a nu pierde competitivitatea în ce privește energia regenerabilă pentru a nu lăsa țări precum Rusia să profite de pe urma dezavantajelor noastre? Doamna Paulus. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înțeleg eh, că putem primi prezentarea? Da, minunat. Dacă am înțeles bine, distanța față de păsările în perioada de reproducere nu e un factor important pentru că dacă ar fi, atunci autoritățile nu ar trebui să se pună de acord cu ocazia fiecărui proiect dacă ar exista criterii deja prestabilite. Ce de altfel ar fi bine să avem uh, criterii predefinite. Am o întrebare în ceea ce privește costurile total legalizate ale producerii de energie, energia fosilă. Eu am înțeles că uh, uh sunt incluse aici atât uh, combustibilii fosili de nouă generație, cât și cei uh, de generație anterioară și care e prețul de referință de astăzi sau din 2015, pentru că, după cum spuneați, a scăzut considerabil. În plus, credeți că licitațiile sunt mai potrivite um, când vine vorba de atingerea obiectivelor mai degrabă decât uh, tarifele, pentru că în Germania um, trecerea la licitații publice a dus la reducerea diversității actorilor, lucruri care au avut consecințe negative. Domnul González Casares. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru acest studiu extraordinar care reflectă în tocmai cum stau lucrurile. Am să fiu uh, concret în întrebările mele. Spuneți că lipsa unor obiective naționale obligatorii din uh, noua directivă RED 2 va îngreuna atingerea obiectivelor pentru 2030, pentru că deja va fi greu să atingem obiectivele stabilite pentru 2020. Credeți că guvernanța la nivel uh, național ar putea completa și remedia lipsa acestor obiective? Ce putem face pentru a permite atingerea obiectivelor dincolo de transpunerea directivelor? În studiul noastră spuneți că trebuie să se acorde în continuare sprijin pentru energiile regenerabile. Însă, în același timp, spuneți că energia eoliană și fotovoltaică sunt energii mature din punct de vedere al competitivității lor. Iată, vă întreb, ce schemă de sprijin ați propune? Sau um, Ați orienta aceste scheme înspre tehnologii mai puțin dezvoltate sau considerați că există alte obstacole dincolo de cele economice și administrative pe care schemele de sprijin ar putea să le corecteze? Ce rol ar putea să joace aici acordurile de achiziționare de energie electrică, Power Purchase Agreements? Mulțumesc! Domnul Pecarinen Producția de energie eoliană este deosebit de volatilă. Vă întreb, după părerea dumneavoastră, cum putem găsi un echilibru între cerere și ofertă? După părerea dumneavoastră, care sunt instrumentele care ar putea fi, care sunt folosite în fiecare stat membru? Domnul Plos. Mulțumesc. Aici, aici sunt. Bună ziua. Mulțumesc pentru acest studiu foarte interesant. Cred că arată multe lucruri de care trebuie să ne ocupăm aici, la comisia noastră. În ce privește licitațiile insuficiente, care sunt costurile pe care le presupun costurile de oportunitate pentru societatea în ansamblul său? Mi se pare E interesant că atât Polonia cât și Germania sunt amintite în ce privește restricțiile de planificare spațială. Mai ales dacă ținem cont de posibilitățile pe care le are Polonia la nivelul energiei eoliene. Puteți cuantifica potențialul și câștigurile de eficiență care ar putea deriva de aici? Mulțumesc, doamna Mela. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnelor, pentru această prezentare. Aș aborda punctul referitor la constrângerile pentru dezvoltarea investițiilor în energia eoliană și fotovoltaică. Vorbeați de asemenea de regulile de amenajare a teritoriului. Eoliana, energia eoliană și cele două țări vizate. Se pare că în cazul acestor două țări se pare că în, și în realitate și în raportul dumneavoastră energia eoliană s-a dezvoltat mult prea repede pentru a stagna acum, lucru care ar reprezenta un risc uh, în ceea ce privește amenajarea teritorială pentru autoritățile naționale. Și tot la constrângeri un alt punct care apare, și anume acela al uh, încetinirii investițiilor europene, dacă ținem cont de dezvoltarea tehnologiilor străine, mai ales uh, a celor din China. Vă mulțumesc dacă ne puteți da câteva îndrumări în acest sens. Mulțumesc. Uh, ultima persoană care se ia cuvântul e domnul Ros. Vă mulțumesc, domnule președinte. Turbinele eoliene. Ați spune că e energie curată și mai bună pentru mediu. Însă, Vă întreb dacă sunteți la curent cu efectele negative asupra sănătății oamenilor. Oamenii s-au plâns de asemenea de poluarea fonică, provoacă de asemenea moartea numeroase păsări, turbinele oliene ocupă mult spațiu, lucru care e în detrimentul naturii. cântărește greu în defavoarea mediului înconjurător. În continuare, stabilitatea rețelei electrice. În luna iunie s-au produs aproape 3 vene de curent, drept consecință a numărului considerabil de turbine eoliene care funcționau. Bineînțeles, puterea generată depinde de starea vremii Cunoașteți așadar dezavantajele și au fost ele luate în calcul în analiza dumneavoastră. Mulțumesc, încheiem așadar cu lista vorbitorilor și doar o completare pentru că doamna Paulus m-a corectat pe bună dreptate. Da, mă refer la directiva privind flora, fauna și habitatele. Îmi cer scuze, trebuie să ne oprim pentru că am cam adresat uh, aproape 22 de întrebări și avem uh, pe ordinea de zi doar șapte minute, după care avem întâlnirea cu Curtea de Conturi și chiar trebuie să încheiem. Vă rog, doamnelor, aveți cuvântul, puteți hotărâ între dumneavoastră cine răspunde. Mulțumesc, am uh, să fac doar o remarcă generală, pentru că majoritatea întrebărilor au fost foarte tehnice, specifice raportului. Întrebarea referitoare la cooperarea între investitorii publici-privați, Cred că e o întrebare foarte importantă pentru că studiul de impact pentru propunerea RED 2 a ajuns la concluzia că sunt necesare investiții de aproape 254 de miliarde de euro pentru obiectivele inițiale 2030. Vă puteți închipui așadar. Contribuțiile prevăzute actualmente sunt mult sub acest prag și anume 71,8 miliarde de euro pentru a sprijini Uh, obiectivele de mediu de la FEDER și mecanismul conectarea Europei. Dacă vedeți așadar uh, cât de mare este discrepanța între aceste două praguri, golul practic de finanțare, noi am venit în ce privește parteneriate public-privat și cu un alt studiu. Nu știu dacă îl cunoașteți, trebuie să avem uh, grijă însă în ceea ce privește parteneriatele public-privat. O parte din concluziile curții au fost că uh, randamentul și transparența au uh, fost subminate de multe ori. Da, au o anumită valoare, însă trebuie să fim prudenți, mai ales având în vedere că vorbim de un volum considerabil de investiții, vorbim în cazul de față de peste 200 de miliarde de euro. Acum eh, ești dat cuvântul colegei mele, pentru că avem 20 și ceva de întrebări, totuși sper să poată răspunde la toate. Eh, Se pare că tema este foarte interesantă pentru dumneavoastră. A fost imposibil pentru noi să audităm toate aceste teme diverse la care ați făcut dumneavoastră referință. Haideți să începem cu chestiunile care nu țineau de sfera noastră de uh, atenție în acest audit. Pot spune că nu ne-am concentrat pe tehnologia chineză, chestiunile acestea nu au intrat în uh, auditul nostru. Apoi, în ceea ce privește uh, implicațiile de sănătate și mortalitatea păsărilor în contextul turbinelor eoliene, nici aceste lucruri nu au fost analizate de către noi. În decursul celor doi ani în care am lucrat la acest raport de audit, am constatat că nu sunt implicații de sănătate din cauza um, turbinelor eoliene. Am avut un panel de experți și asta ne-au spus experții. Mortalitatea păsărilor. Într-adevăr, este o problemă dar, totuși, dacă se face analiză pertinentă a locului unde se construiește parcul eolian, se poate evita această problemă. În ceea ce privește stabilitatea rețelei de curent electric, drept urmare a operării, a funcționării turbinelor eoliene. Da, este cunoscut caracterul intermitent al energiei regenerabile și se știe că este o posibilă problemă. Dar nici acest lucru nu a făcut parte din uh, sfera de atenție a auditului nostru. Însă ce am aflat totuși? Constatăm că atunci când există electricitate în exces, ceea ce poți face este să o vinzi vecinilor tăi, iar aici este nevoie de mai multă interconectivitate, iar la ora actuală nu toate statele membre au o bună interconectare cu vecinii lor. O soluție ar fi aceasta, deci. Then about the insufficient... S-a mai vorbit despre licitații, licitațiile insuficiente. Da, conform liniilor directoare ale Comisiei din 2016 nu se mai poate aloca capacitate nouă cu anumite tarife. Și este o decizie bună, conform analizei noastre. De ce? Piața de solar și eolian este pregătită să fie lăsată să plătească liber. Nu mai e nevoie de atât de, multă, atât de multe subvenții. În ceea ce privește licitațiile insuficiente, aici are de face, problema are de face doar cu planificarea din statele membre. Dacă un stat membru nu dorește să programeze foarte des anumite uh, licitații sau nu dorește să dezvolte sursele regenerabile prin solar sau elean, este o decizie care revine statului membru. Și aici probabil că este cea mai interesantă parte. Coșul energetic al fiecărui stat membru, conform tratatelor, este o problemă națională de competențe naționale. Fiecare stat membru poate hotărâ dacă preferă mai mult combustibil fosibil sau mai mult regenerabile. Nu este ceva ce li se poate impune din partea Uniunii Europene. În ceea ce privește stocarea și producția, și nici acest lucru nu a făcut parte din sfera noastră de atenție pentru acest, pentru acest raport de audit. Publicat însă un audit pe această temă în vara lui 2018, nu mai țin minte exact numărul acest raport, vă sugerez să-l analizați pe celă. În ceea ce privește statisticile, și obiectivele specifice pe țară. Obiectivele, directiva a fost adoptată în decembrie 2018, deci foarte recent. Și decizia a fost aceea de a nu avea ținte obligatorii pe țară. În ceea ce privește statisticele pe tot parcursul uh, vieții. Și ne-am fost surprinși de ce directiva privind energia se referă la 11 luni. Că și pe internet poți să vezi câtă electricitate este produsă la ora actuală din uh, solar și eolian. Însă aceste statistici energetice includ și alte elemente, de exemplu biomasa sau cantitatea de lemn arsă în decursul iernii. Biroul de statistice, pentru a culege toate aceste date, trebuie să realizeze anumite sondaje, anchete care durează foarte mult timp. am sugerat scăderea de la 11 la 9 luni, în așa fel încât în anul următor, deci la sfârșitul lui 2021, să avem datele pentru 2020. Să nu existe acest decalaj mult prea mare de peste un an. Uh, then about the, again, the, the Chinese issue. În ceea ce privește China și competitivitatea Colaborează suficient oare statele membre pentru competitivitate în domeniul regenerabililor. Este adevărat că Uniunea Europeană era lider în termen de capacitate pe piețele de solar și eolian, însă la anumit punct au intrat și chinezii în peisaj, în piață, Nu trebuie să uităm însă nici de populația Chinei prin comparație cu populația Europei. Nu ne putem aștepta să avem aceeași capacitate ca și China. Poate că nici nu este necesar. Trebuie să găsim un echilibru just aici. V-ați mai referit la graficul cu costuri. Graficul acesta. Și acel interval Aș dori să vă spun că acest grafic nu este al nostru. Ne-am preluat acest grafic de la IRENA, agenția care realizează studii în acest domeniu. Are 160 de membri, 27 de state membre europene și apoi și în Uniunea Europeană. Deci este unul dintre consultanții din domeniu. Nu știu cum au calculat ei datele. Să nu uităm însă că aici ne referim la costuri. Nu cred că industria electricității s-ar arăta foarte doritoare să ne furnizeze exact toate costurile. Yes, can you... can I, uh, Chair, just compliment on a few... Domnule președinte, aș dori să completez câteva lucruri. Vreau să sprijin lucrurile spuse de colega mea. În raportul nostru, la alinatul 16, spunem că am abordat eficiența statelor membre și ale Uniunii Europene în sprijinirea dezvoltării generării de solar și olean. Deci aici spunem foarte clar ce am analizat noi. Totuși, în decursul auditului am constatat mai multe elemente care au încetinit progresul sau pus pețe în roate progresului. De aceea, uneori, colega mea se referea la faptul că anumite aspecte nu au ținut de auditul nostru, iar în ceea ce privește costurile, nu am analizat nici acest lucru în audit, deoarece auditul nostru s-a concentrat pe producție. În ceea ce privește științele naționale, înțeleg că v-ați referit la noua directivă RED 2, Recomandarea noastră aici se referă la regulile deja existente. Noi nu dorim să înlocuim uh, ceea ce fac legiuitorii, colegiuitorii, dar spunem că în regulile care există deja ar trebui să se facă eforturi mai mari pentru buna monitorizare. Pentru că dacă lucrurile stau așa cum stau în prezent, Uniunea Europeană nu își va atinge țintele la sfârșitul perioadei. În ceea ce privește planificarea spațială, noi am, am analizat doar planificarea spațială și aici am dorit să ilustrăm un lucru. Faptul că deciziile de planificare spațială au dus la o reducere a teritoriului, suprafeței, disponibile alminteri pentru uh, solar sau eolian. În mod dramatic s-a redus acest teritoriu. Bineînțeles, um, situația este foarte gravă. De aceea ne-am referit uh, la aceste elemente. Pe, altă, pe de parte, nu putem spune că dorim să producem mult mai mult, dar pe de altă parte ă, să reducem drastic teritoriul alocat acestei producții. E nevoie de o coordonare într-o oarecare măsură. Iar în ceea ce privește proiectele Aici e vorba de o chestiune de gestiune partajată. Felul în care autoritățile de gestiune se hotărăsc să utilizeze asistența tehnică pe care o au la dispoziție, în așa fel încât să ajute pe promotorii de proiecte să îi um, să le ofere consultanță, în momentul în care au o idee cum să obțină anumite informații sau cum să-i ghideze, cum să-i mâne prin și pași, cum să încurajeze să contacteze alte autorități. Practic, în orice caz, este o decizie națională. Și aș mai dori să adaug un lucru. Red 2 obligă statele membre să creeze un ghișeu unic. Da, din 2021. Vor trebui să creeze un fel de birou care se ocupă de toate pregătirile relevante cu documentația. Ceea ce se întâmplă deja în Germania, de pildă. Și apoi, cu acest uh, ghișeu unic în Germania, în șase luni uh, obții un permis, iar în alte state durează mult mai mult timp. Să sperăm că va funcționa sistemul cu, cu ghișeul unic. Doamnelor și domnilor, aș dori să-i mulțumesc curții de conturi și le mulțumesc pentru disciplina de care a dat dovadă, Curtea de Conturi este un partener politic, este un partener extrem de important pentru Parlamentul European. Vă mulțumesc ca întotdeauna foarte, foarte mult. Știți întotdeauna că avem probleme cu uh, timpul, am, am, am făcut și eu tot ce am putut uh, și colegii s-au limitat în intervențiile lor la câte un minut. Vă mulțumesc foarte mult! Acum trebuie să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc doamne Ivanova, doamne Latopulu și domnul, domnului Blocop. Mulțumesc foarte mult, ne vedem în curând. So, the chair gets a little bit nervous. Eu trebuia să fiu aici doar până la 5 fără un sfert, dar se pare că va trebui să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume o prezentare a Comisiei cu privire la punerea în aplicare deci raportul privind desfășurarea lucrărilor în cadrul programelor de asistență pentru dezafectarea nucleară în Bulgaria, Lituania și Slovacia. Aduc aminte membrilor că în momentul aderării lor la Uniunea Europeană, Bulgaria, Slovacia și Lituania, Lituania s-au angajat să își închidă 8, ne, uh, să închidă 8 reactoare nucleare înainte de sfârșitul uh, duratei de viață programate. Există o listă de astfel de situri nucleare. Îl invit pe domnul Gariba vicedirector general în funcție și director din DG Energy, care ne va vorbi despre revizuirea, punerii în aplicare a acestor programe de asistență pentru dezafectare nucleară în 2018. Avem 45 de minute pentru acest punct de pe de zi. A sosit, domnul Garriba? Da. Atunci, Așteptăm cu interes prezentarea comisiei. A, veți ține prezentarea de la locul respectiv. Foarte bine, puteți sta acolo și să țineți prezentarea de acolo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, bună ziua, stimați membri. Am să încerc să vă dau, într-adevăr, uh, să vă, țin, să vă fac o sinteză a acestui program de asistență pentru dezafectarea acestor reactoare nucleare. 8 uh, reactoare trebuie să fie închise înainte de sfârșitul duratei de viață programate. Este o precondiție pentru aderarea la Uniunea Europeană și, în schimb, Uniunea Europeană a fost de acord ca măsură de solidaritate să acorde asistență financiară celor trei state membre care sunt implicate. Pe acest slide vedeți exact care sunt cele opt reactoare, Două la, Ignal, două la Ignalina în Lituania, două la Bohunice în Slovacia și patru la Kozlodui în Bulgaria. Întâi și întâi vreau să vă spun uh, că puteți vedea aici exact care sunt datele închiderii. Primul, s-a închis, uh, primul care s-a închis este Ignalina. Deci, în primul și primul rând, vreau să spun că dezafectarea a ajuns într-o etapă irreversibilă și a avansat foarte bine în ultima perioadă financiară care a început în 2014. Am realizat majoritatea obiectivelor, după cum am, după cum am să vă arăt. Și planurile au respectat calendarul stabilit. Să vedem cum stau lucrurile cu Ignalina. Ce trebuie să subliniem aici? Datorită intrării în vigoare a facilității de gestiune a deșeurilor care se ocupă de combustibilul, de combustibilul consumat, reactorul de la Ignalina a putut fi uh, golit de combustibil și avem uh, pozele de după. Există foarte multe containere acum care sunt umplute cu combustibil nuclear acolo. Golirea rezervorului de combustibil nuclear avansează foarte bine și este chiar uh, într-o etapă avansată a calendarului. Ce se întâmplă în alte locuri din, din uh, uzina nucleară? Locul unde se află principalele elemente de echipament. Uh, turbina numărul 1. Uh, sala turbinei numărul 1 are o lungime de aproximativ 800 de uh, uh, metri. Sala turbinei numărul 1 este practic goală și uh, la fel se întâmplă lucrurile pas cu pas și pentru sala cu numărul 2. Iar în ceea ce privește facilitatea de tratare a deșeurilor, unde sunt colectate deșeurile care provin de la aceste operațiuni, nu sunt uh, deșeuri de nivel înalt. Am să revin acestor lucruri, uh, am să revin asupra acestor lucruri când mă refer la bohunițe. Deci facilitatea respectivă și ea este complet operațională. Să trecem la Kozlo 2, Bulgaria. Deci avem patru reactoare. Ce este interesant este că și aici toate echipamentele din sala turbinelor au fost complet dezafectate. Practic acest uh, punct important uh, a fost atins la sfârșitul august anul curent. Operațiunea trece acum într-o altă etapă. E vorba de etapa de dezafectare a interiorului reactorului. Bineînțeles, este cea mai delicată parte din întregul proces de dezafectare. Aici cred că trebuie să subliniem două aspecte. În primul și în primul rând, depozitul pentru deșeuri, de care este nevoie pentru a stoca deșeurile medii și înalte care provin de la aceste uzine. Deci aceste depozite sunt în construcție la ora actuală. Vedeți acolo o poză în stânga. În același timp, există o, o uzină experimentală unde există un așa numit ton de plasmă. El este folosit pentru a se reduce volumul de combustibil de deșeuri radioactive. Este ceva ce poate fi reutilizat și în, pentru alte facilități. Reducția de volum care se poate realiza într-o as, într astfel de uzină este de aproximativ 20 de ori. It is functioning Um... Deja funcționează și interesant va fi să vedem dacă există compatibilitate de mediu și dacă există performanță economică din perspectiva uh, comisiei. Apoi, dacă mergem la cel de-al treilea program, uh, cel de la bohunice. E bine, aici avem două reactoare de același tip ca și cele patru de la Coslodui. Și acesta este programul cel mai uh, avansat în faza de implementare. Pot să vă arăt aceste câteva imagini mai întâi pentru a vă demonstra că uh, sala turbinelor este complet uh, goală. Apoi puteți vedea chiar și peisajul de la Bohunițe care s-a schimbat destul de mult. Existau uh, uh, opt turnuri de răcire uh, legate de cele patru reactoare, iar acum două reactoare încă mai funcționează. iar cele patru uh, turnuri de răcire care mă rămăseseră au fost complet uh, dezafectate. Uh, cum spuneam, acest program este mult mai avansat pentru că, într-adevăr, dacă există un termen de finalizare pentru 2025, asta presupune că interiorul reactoarelor a fost uh, deja supus activităților de dezafectare, uh, decontaminarea circuitului primar al uh, interiorului reactorului este acum în curs. Dezafectarea în sine este um, un proces. Există foarte multe bucăți uh, care um, uh, trebuie gestionate. Multe dintre ele, după decontaminare, uh, vor putea fi um, eliberate. Folosesc acum un singur exemplu pentru a vă face să înțelegeți uh, ce fel de deșeuri uh, rezultă de pe urma uh, procesului de dezafectare. După cum puteți vedea pe diapozitiv, 90% dintre materialele care rezultă în urma dezafectării sunt decontaminate și pot fi refolosite, deci metale, uh, Uh, care pot fi duse la fier uh, vechi, uh, astfel pot fi vândute, apoi structurile de ciment pot fi și ele folosite pentru pavarea noilor drumuri. 10% uh, dintre deșeuri uh, sunt uh, deșeuri cu risc redus și foarte redus. De aceea este foarte important ca înainte de operațiune de dezafectare să existe o facilitate, o instalație care poate să primească astfel de deșeuri. Așadar, atunci când auziți că uh, în Uniunea Europeană sunt 90 uh, de reactoare închise și doar 3 dezafectate. Uh, trebuie să înțelegeți că unul dintre marile obstacole uh, în calea dezafectării este reprezentat de faptul că nu există astfel de instalații de primire a acestor deșeuri. Există apoi instalații de um, eliminare a deșeurilor reprezentate de combustibil uzat. Niciunul dintre cele trei state unde se uh, trece la, s-a trecut la dezafectare nu există astfel de instalații de uh, stocare a combustibilului uzat. Pot să vă ofer și imagini vizuale legate de cifre, tone, câte tone de material rezultă de pe urma procesului de dezafectare. Dacă uh, e vorba de finanțare acum, ceea ce vă explicasem este că uh, Uh, Uniunea Europeană uh, și-a asumat o mare parte a costurilor uh, legate de finanțarea procesului de dezafectare. Pe partea stângă puteți observa că pentru cele trei proiecte, banii care sunt angajați până la finele lui 2020 Uh, sunt uh, uh, prezenți în prima coloană, în cea de-a doua, în prima coloană, în cea de-a doua coloană puteți vedea banii alocați pentru următorul cadru financiar multianual, puteți vedea apoi și valoarea contribuțiilor, amândouă în valoare absolută și în valori procentuale pentru to- to- toate cele trei state beneficiare. În ceea ce privește uh, obiectivele pentru uh, viitorul cadru financiar multianual, uh, E bine, am înțeles foarte clar că obiectivul este de finalizare a uh, um, dezafectării la bohunice până în 2025 și să um, se înregistreze progrese la uh, respectându-se bugetul pe care l-am uh, propus. Uh, la Ignalina lucrurile stau cu totul uh, altfel. Este un reactor total diferit, este un reactor um, moderat de grafit și um, e clar, e clar că dezafectarea reactorului va fi uh, principala provocare pentru următorul CFM. Va fi o operațiune în premieră. În ceea ce privește instrumentele pe care le avem la dispoziție, important este să subliniem că există sinergii uh, semnificative între cele trei uh, uh, proiecte. Există sinergii uh, directe între Bohunice și Coslodui pentru că există același tip de reactor, după cum explicasem. Iar aceste sinergii pot uh, să ducă nu doar la schimb de bune practici în domeniul dezafectării, ci și la uh, reducerea instrumentelor și mijloacelor folosite pentru a putea um, rezolva problema dezafectării uh, uh, centrului de grafit de la Ignalina, aici uh, trebuie să aducem la un loc expertiza europeană. Există o licitație pe care să fie lansată în acest sens și ne așteptăm ca ă, contractul de dezafectare pentru partea centrală reactorului să ă, fie acordate în 2022. Ă, există foarte multe facilități nucleare închise în Europa care așteaptă procesul de dezafectare. Uh, Uh, iar asta înseamnă că această piață urmează să crească, ne așteptăm să crească. Pentru operatorii care se ocupă cu uh, dezafectarea, uh, e clar că ar avea de lucru în acest domeniu. Acestea sunt uh, potențialele beneficii secundare pentru acest uh, program. Deci nu uh, e vorba doar despre dezafectarea directă a acestor trei instalații și de eliminarea pericolelor radiologice de pe respectivele teritorii, ci și despre faptul că operatorii economici implicați în aceste operațiuni pot să își exporte cunoștințele și know know-how-ul uh, către alte state. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și, firește, uh, voi încerca să răspund la orice potențiale întrebări. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Gareba. Acum, uh, membrii au posibilitatea de a face comentarii și a adresa întrebări, al principalul vorbitor va fi domnul Gaier. Nu? Se pare că nu spre doamna președinte. Domnul Haizan. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc uh, pentru această uh, prezentare. Uh, am apreciat relevanța acestui raport, este foarte util pentru a împărtăși experiențele noastre în acest proces extrem de important al dezafectării. Trebuie să subliniem faptul că toate cele trei state membre, chiar de dinainte de aderare, au fost cumva forțate să se angajeze că vor închide uh, reactoarele uh, vechi și au făcut acest lucru. Prin urmare, e normal, din cauza siguranței nucleare, care este o prioritate pentru Uniunea Europeană, uh, că Uniunea Europeană s-a angajat să financeze acest proces de dezafectare nucleară. Aș dori să vă întreb în acest context dacă există anumite lipsuri financiare, mai ales în ceea ce privește Um, um, uh, situația din Slovacia, pentru că eu vin din Slovacia, și dacă da, uh, pentru cadrul financiar 2020-2027 găsiți o soluție pentru a acoperi aceste lipsuri, iar dacă există aceste lipsuri, oare uh, asta pune vreun risc pentru Um, finalizarea dezafectării, s-ar putea ca ea să uh, nu se uh, finalizeze la timp uh, în cazul Slovaciei 2025, în cazul Bulgariei 2030 și dacă așa stau lucrurile, care ar putea fi um, sfatul dumneavoastră pentru autoritățile slovace și bulgare pentru a putea uh, să își uh, atingă toate angajamentele uh, asumate, să-și le uh, îndeplinească. Mulțumim, domnul Rope. Până la urmă, subiectul este foarte important pentru mine. M-am născut la Ignalina, am lucrat acolo multă vreme, încă mai trăiesc acolo. Uh, am uh, lucrat uh, ca uh, primar al Ignalinei pentru 30 de ani și pot să spun că am avut multe lucruri de rezolvat în legătură cu central de la Ignalina. Cunosc foarte bine situația de acum și de dinainte și aș dori să adresez câteva întrebări reprezentantului Comisiei. Aș dori să mulțumesc Comisiei noastre care a arătat foarte mult interes uh, și a susțin, susținut rezoluția pe care am redactat-o în mandatul uh, anterior. Cred că rezoluția adoptată de Parlament trebuie să se reflecte în acțiunile Comisiei. Regret oarecum faptul că Comisia în prezentarea sa uh, afirmă că regulamentele pentru uh, perioada 2020-2027 ar putea permite Lituaniei să continue uh, procesul de dezafectare al uh, centralei și așa s-ar putea uh, să reușim să scăpăm de grafitul folosit. Acest lucru nu este adevărat pentru că 560 de milioane de euro oferite de comisie nu sunt suficiente pentru finalizarea acestei activități legate de grafitul uzat. Pentru că noi am făcut calcule în Lituania, Parlamentul este de acord cu aceste calcule, se pare că este nevoie de 708 uh, milioane de uh, euro pentru această activitate. Și apoi încă ceva. Uh, Comisia nu menționează faptul că Lituania ar trebui să sporească cofinanțarea, însă în tratat nu uh, apare nimic care să uh, se refere la acest raport de cofinanțare. Lituania uh, Uh, înțelege practic uh, că s-a angajat la o cofinanțare de 14%, câtă vreme uh, Comisia solicită 20% cofinanțare. În acest raport nu se spune nimic nici despre combustibilul combustibil uzat care trebuie să ajungă la niște instalații de stocare în anumite bazine. Iar uh, faptul că combustibilul care a fost acum 25 de ani trebuie să ajungă într-o instalație permanentă de stocare uh, presupune că uh, containerele de acum 25 de ani nu vor mai fi capabile să stocheze acest combustibil uzat. Apoi, Știm că mai există astfel de instalații nucleare și în altă parte în Europa, iar experiența noastră ne demonstrează că există un risc de scurgeri uh, radioactive. Putem vedea însă că uh, oamenii uh, lucrează într-un mediu uh, redus ca radioactivitate, deși manipulează materiale cu radioactivitate redusă. Deci adresăm o întrebare. Cum este afectată sănătatea acestor oameni? Uh, oare Comisia este conștientă de această situație? Va organiza um, uh, vreo activitate, va lansa vreun studiu, vreo, vreo cercetare pentru a vedea în ce măsură vor fi afectați oamenii și mediul în 20-25 de ani? Expunerea constantă la un mediu radioactiv, uh, la asta mă refer. S-a folosit în 2013 și sprijinul regional pentru că uh, dezafectarea a fost una dintre condițiile de aderare la Uniunea Europeană, iar Lituania și-a respectat uh, angajamentele. Reactoarele au fost uh, închise, iar Comisia, la rândul său, s-a angajat să susține această regiune. Din 2014, Comisia uh, și-a suspendat uh, cu totul acest uh, angajament. Uh, Câte vreme situația din regiune s-a deteriorat. Orașul care avea 34.000 de locuitori mai are doar 18.000. Oamenii pleacă din acest oraș, nu mai doresc să trăiască acolo, iar situația este groaznică. Nu credeți că um, ar trebui să revenim la sprijinul inițial pentru perioada 2020-2027? Mulțumesc! Următorul vorbitor, Domnul Paulson. Doamna Paulson, se curchează, doamna președinte. Voi fi mai subcintă. Cred că uh, raportul a fost foarte interesant. Eu am o întrebare. Ați menționat uh, um, tunul de plasmă pentru a reduce uh, volumul. Eu sper că este vorba despre uh, materiale cu radioactivitate redusă pe care le folosiți. A, ah, da, bun. Uh, mă simt mai bine acum. Aș dori să știu, oare credeți că acest proiect va avea un avantaj economic pentru energia nucleară? Pentru că vor exista sute de reactoare peste tot în lume uh, care vor urma să fie dezafectate în următorii ani. Probabil ați văzut uh, că uh, raportul mondial cu privire la energia nucleară tocmai a apărut Uh, prin urmare, am înțeles că majoritatea reactoarelor au mai mult de 30 de ani, nu vor mai funcționa prea mult. Costul în total uh, este impresionant și tocmai aflat, am aflat la dumneavoastră că mai sunt și alte costuri care vor uh, fi de acoperit în următorii ani. Prin urmare, aș vrea să știu dacă cineva a calculat uh, cât de scump ar fi fost un oră dacă costurile de dezafectare ar fi fost luate în calcul de la bun început. Domnul Bombard este următorul vorbitor. Mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă. Eu am trei întrebări subcinte, chiar dacă unii au spus deja ceea ce aș fi avut eu de gând să zic. Uh, în studiile dumneavoastră spuneți că există niște date obiective pentru finalizarea um, uh, dezafectării la aceste trei centrale um, nucleare. Uh, dezafectarea aceasta este însă o provocare tehnologică nouă și aș vrea să știu dacă există dificultăți tehnologice sau tehnice care ar putea să ducă la o um, amânare a acestor date, adică la o nerespectare a datelor uh, limite, pentru că în fiecare zi pot să apară noi provocări. Apoi, a doua întrebare se leagă puțin de întrebarea pusă de colegul meu Or și anume, știm că acest, în acest domeniu există niște condiții de securitate a lucrătorilor care intervin pe șantiere. Uh, oare um, fiindcă finanțăm aceste proiecte, uh, Uh, vreau să înțeleg dacă aceste finanțări se leagă de norme de securitate uh, pentru cei care lucrează în cadrul acestor programe, pentru că știm foarte bine problemele care țin de, uh, de activitatea nucleară sunt probleme serioase. Și apoi, a treia întrebare, poate to- poate mulți se gândesc că, că această energie ține de trecut și că ar trebui să dăm pagina. Însă e vorba și de dezasamblarea anumitor uh, uh, reactoare specifice și mă întreb oare e posibil să avem suficientă expertiză științifică, tehnică și tehnologică care să poată fi folosită apoi pentru dezafectarea altor reactoare nucleare, adică a reactoarelor nucleare de a doua și a treia generație. Mulțumesc mult! Mulțumesc. Mai sunt și alte comentarii sau întrebări din sală? Dacă nu, atunci aș dori să îl rog pe domnul Cariba să conchidă răspunzând la aceste întrebări. Vă mulțumesc foarte mult, do doamnă președinte. Am să încerc să iau întrebările în ordine. În ceea ce privește întrebarea domnului Eisel, există într-adevăr lacune în ceea ce privește Slovacia se ridică la aproape 90 de milioane de euro și, după cum ați putut constata în propunerea comisiei, s-au propus 63 de milioane și dacă vă gândiți la procentul pe care l-a contribuit deja uh, Slovacia, răspunsul e clar, această lacună va fi completată pe deplin uh, până în 2025 conform uh, proiecțiilor financiare de care dispunem astăzi. Dacă trec acum la întrebările adresate de domnul Rope, da, suntem conștienți de faptul că există o divergență între propunerea comisiei și raportul care a fost votat de Parlament. Nu există însă divergențe de opinie în ceea ce privește suma necesară pentru funcționare până în 2027. Dați-mi voi să vă spun că acum îi revine autorității bugetare să decidă ce sumă va aloca în uh, cele din urmă acestei cooperări. Comisia poartă un dialog cu autoritatea lituaniană la acest capitol și acum cred că îi revine legiuitorului uh, competența de a lua o decizie. S-au mai adresat uh, alte întrebări referitoare la stocarea permanentă a deșeurilor de înalt nivel. Acest lucru este în afara domeniului de aplicare al programului și întotdeauna Așa stau lucrurile în ce privește domeniul de aplicare al regulamentelor 2021-2027. Acest lucru nu este prevăzut, de altfel este eliminat, uh, este exclus în mod explicit. Depozitele de deșeuri prevăzute la centrala de la Ignalina sunt um, planificate pentru o durată limitată. Cred că este important să scoatem în evidență faptul că unul din indicatorii pentru executarea programelor se referă la numărul accidentelor sau incidentelor în care au fost implicați angajați și până la ora actuală nu s-a înregistrat niciunul. Așa stau lucrurile la ora actuală și, într-adevăr, din 2014 Comisia a pus capăt uh, adoptării regulamentelor relevante pentru a sprijini așa numitele programe energetice care însoțeau dezafectarea centralelor nucleare. Inițial din 2002 uh, până în 2013 s-au conceput o serie de programe energetice pentru a compensa pe de-o parte deficitul în producția de energie electrică generat de dezafectarea prematură a centralei și pentru, pe de altă parte, a spori eficiența energetică a țării vizate. De altfel, proiectele au fost finan- proiectele care au fost finanțate înainte de 2013 sunt în curs de a fi finalizate în cele trei țări. Regulamentele Consiliului însă nu permit finanțare super ulterioară din fondul pentru uh, Um, dezafectare. Ce, se, ce e absolut posibil și depinde de voința statelor membre e folosi, este să folosească fondurile de coeziune și regionale pentru a sprijini aceste operațiuni. Acum, pistolul de plasmă, da, vizează materialele radioactive, însă principalul obiectiv, dacă ținem cont de volumul uh, considerabil al acestor materiale, dacă acest instrument ar funcționa bine, ar putea reduce considerabil nevoia de spațiu și costul uh, instalației necesare. Dacă am calculat costul uh, estimat kilowatt pe oră, în 2017 Comisia a publicat Programul ilustrativ nuclear, care de altfel se publică în mod uh, regulat, și uh, există o secțiune prevăzută acolo pentru, se, pentru proiecțiile statelor membre referitoare la costurile pe care le presupun, uh, pe de-o parte, dezafectarea centralelor nucleare și, pe de altă parte, stocarea deșeurilor nucleare. Cred că putem vorbi și în bilateral dacă sunteți uh, interesat de subiect. Datele de finalizare. Dacă um, ați observat bine, calendarul e foarte amplu. Ca și în cazul Lituaniei, vorbim de mai multe cadre financiare multianuale. Iată de ce este important ca fondurile, alimentarea cu fonduri să fie continuată până la finalizarea proiectelor. În cazul Slovaciei suntem convinși că în 2025 se va termina procesul de dezafectare în cazul Bulgariei ne apropiem mai mult de 2030, așa că aici uh, aș lăsa o marjă mai mare. Spuneam uh, când vine vorba de Ignalina că trebuie să rezolvăm o problemă cu care ne confruntăm pentru prima dată când vine vorba de mm, dezafectarea unei centrale pe bază de nucleu de grafit. Data inițială prevăzută e 2028, însă depinde, bineînțeles, de finalizarea în timp util și încadrându-ne în buget acestei operațiuni nemai realizată până acum. Nu ar fi așadar deloc inspirat să nu ținem cont uh, de toate aceste posibile excepții. Criteriile de siguranță Operațiunile de dezafectare sunt reglementate de două acte legislative de bază, o nouă directivă din 2014, în baza tratatului Euratom pentru siguranța lucrătorilor, cât și um, directiva privind siguranța nucleară, care impune standardele pe care trebuie să le aplice autoritățile naționale și așa mai departe. Iată cum uh, se aplică și este de asemenea monitorizat de comisie care verifică um, echipamentele folosite de statele membre pentru a monitoriza nivelul de expunere al lucrătorilor și uh, de radioactivitate din mediu. Există așadar o serie de instrumente combinate care pot fi folosite la acest capitol. Ați întrebat de asemenea dacă există posibilitatea de a extinde această operațiune pentru a include și alte tipuri de reactoare. Cred că reactoarele care acum sunt uh, dezmembrate sunt uh, reactoare de primă generație și cred că în momentul în care acestea au fost puse în funcțiune, nu se gândise nimeni la dezmembrarea lor ulterioară. Situația e foarte diferită în cazul reactoarelor de a treia generație. Acestea deja din uh, momentul proiectării um, sunt destinate unei uh, funcționări specifice. În prezentarea mea încercam să fac o deosebire foarte clară între acele reactoare cu, cu nucleu de grafit, precum cel de la Ignalina, care din acest motiv reprezintă o provocare deosebită, și acele reactoare pe apă pentru care Mm, care nu presupun nicio provocare tehnologică uh, când vine vorba de dezafectarea lor. Există, bineînțeles, operațiuni specifice care trebuie luate în calcul dacă um, aveți combustibil uh, denaturat, însă componentele obișnuite nu uh, pun nicio, nu reprezintă nicio provocare specială. Iată cum stau lucrurile, având în vedere că principalele circuite au fost decontaminate ale reactoarelor în sine, așadar suntem destul de convinși că putem să ne încadrăm în calendarul amintit. Sper că am reușit să răspund la marea majoritate a întrebărilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gariba de la Digi Energy și le mulțumesc membrilor. A fost ultimul punct de pe ordinea de zi, așa că suntem gata să încheiem ședința pe azi. Următoarea întâlnire e prevăzută pentru data de 17 octombrie. Săptămâna viitoare începem audierile comisarilor aleși. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!